Dear colleagues, could you try please take your seats? Dragi colegi, vă rog să încercați să vă ocupați locurile ca să începem ședința. Nu am la mine ciocanul. I would like to start with point one on... Vreau să începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Adoptarea ordinii. Mă scuzați, doamna președinte, de fapt nu de dimineață am făcut asta, mi-am avut audierile apoi și atunci punctul 2, este vorba de un punctul 2. Suntem pe internet, vă reamintesc, ordinea de zi a fost trimisă pe 28 aprilie. Între timp însă a trebuit să facem niște modificări, deoarece vicepreședinta Silvii ca și invitată va participa la punctul 9, transparența răspunde la integritatea din instituțiile UE, iar raportorul general pentru bugetul 2016, José Manuel Fernández, vine și el. Și așa cum am spus și ieri și vă confirm, modificăm ordinea în care apar punctele noastre pe ordinea de zi. În loc de 8, 9, 10, 11 o să avem 9, 11, 8, 10. 9, 11, 8, 10. Dacă nu sunt obiecțiuni, putem așadar să considerăm că ordinea de zi este adoptată. Câteva anunțuri pe scurt, de asemenea, în ceea ce privește acordul interinstituțional, în ceea ce privește o mai bună legiferare de câte ori este posibil, vă uh, informez ce s-a întâmplat între ședințele noastre. Vreau să vă confirm că atât AFCO cât și jurii continuă să fie asociate acestui proces. Au existat două ședințe la conferința președinților uh, Timerman. A fost prezent, a avut loc un schimb de vederi, de asemenea o discuție a avut loc în cadrul unei întâlniri extraordinare a președinților de comisii, unde și cu această cauză, ca ocazie s-a abordat uh, subiectul în prezența președintelui, președintelui Schulz. Vreau să vă informez de asemenea că conferința președinților încă nu a luat o hotărâre finală în ceea ce privește echipa de negocieri și în ce privește procedurile și modalitățile practice ale acestei negocieri, deci nu avem nimic bătut în cuie în această etapă. Următorul punct de pe ordine de zi este votarea. Așa cum facem de obicei, încercăm uh, întâi să vedem uh, câte carduri de vot avem, câte funcționează. Vă rog să introduceți în uh, consolele de vot. Facem un vot de încercare. Two. Two. You have two, two from the same political three. group? Three no, no, from no, no. Două, trei de la același. Da, avem dat o molimă. Three. So you, you control the situation. Yeah. Not everybody voted because you... We... Nu cred că toată lumea a votat pentru că avem mai multă cartelă decât voturi exprimate. În fine, sperăm că sistemul funcționează. Și atunci votăm situația drepturilor fundamentale în UE, raport pentru aviz. Un aviz așadar, Ramon Jauregui Atondo este raportorul pentru aviz. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 pentru. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Încă o dată. Împotrivă. O luăm de la capăt cu amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm la compromisul numărul 3, vă rog. Silvia în favor. Silvia este pentru. Am închis votul acum. Deci, 12 pentru 10 împotrivă respins. Nu, nu, este adoptat. Compromisul 4 acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 15 pentru, mm, la 15 pentru, împotriva abțineri respins, 16 pentru, împotriva abținerii respins, compromisul 5 pentru împotriva abținerii adoptat, 20 pentru împotriva abțineri respins, 6 în două părți, prima parte de la 6, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru. Haideți să verificăm la partea a doua. Cred că se adoptă dar nu. Se adoptă, se adoptă așadar. Acum compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Nu, amendament oral. Cineva împotrivă. 40, de fapt la 40 îl votăm astfel uh, modificat cu amendament pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă 45 pentru pentru așadar la 45 împotriva abțineri se adoptă 49 pentru împotriva abțineri respins 56 pentru, împotriva abținerii respins, 57 pentru, împotriva abținerii respins, vot electronic, vot final, votul s-a deschis. Am închis votul. Plus două voturi de calculat pentru și se adoptă așadar. Bun, trecem la următorul punct, proiect de aviz în ceea ce privește rapoartele anuale 2012-2013 pe privitoare la subsidiaritate și proporționalitate. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotriva tineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 3 pentru? împotriva abținerii se adoptă. Da, PP-ul era împotrivă. Bun. Doreați să verificați? Nu. 4 acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă 6. Vot pe părți, partea întâia. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru? Împotriva abțineri. Verificăm partea a doua, vă rog, la amendamentul 6. Am închis votul. Deci, Se adoptă, se adoptă. Mergem la șapte. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă opt, pentru, împotriva abțineri se adoptă Nouă pentru. Nu. A, e caduc. Devine caduc. Doriți să verificăm 8? Foarte bine, am deschis votul. Votul s-a închis. Încă unul plus împotrivă. Nu. Silvi pentru... Nu, deci 19 la 13, astfel este respins acest amendament. Votăm la 9 pentru împotrivă. Colegii din partea stângă a sălii nu votează. Nu știu, nu se mișcă nimic. Votăm la 9. 9 nu mai cade. Votăm 9 așa. Pentru, împotriva, țineri, se adoptă. Partea a doua de la 10. Oh, uh, we don't know which is second part. So it's badly prepared, the list. We don't know which is... Doamna președinte, nu știu, lista asta nu prea e bună.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 national parliaments in the European legislative process, particularly as regards scrutinizing legislative proposals in the light of the principles of subsidiarity and proportionality, which is the obvious thing. Uh, so I understand we vote the second, this what I just read. Deci, votăm textul numai ce citat, cine este pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă acum la 11 pentru, împotrivă,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 limba sau gramatica din compromisul A, în primele patru rânduri, se spune așa. This delay, it should say, recalls. That... Să înlocuiască reminds cu recalls. So instead of reminds that any modification of this delay would imply tricky change, you say recalls. În loc de reminds că um, reamintește că să se spună recourse în limba engleză. Good compromise A, who is in favor of A with this uh, amendment. Deci, cum amendamentul de compromis A cu amendamentul oral pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm. Compromise A is adopted, we vote only the <laughs> so what's the vote now? Only this one. Celle seul, non?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 It's adopted, largely adopted. Adoptă. Um, also, we vote only the second. 18. Aici votăm numai partea a doua, adică ultima propoziție. Cred că așa a înțeles toată lumea această modificare. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, Acum votăm 23. Cine este pentru? Împotriva. Haideți să verificăm 23. Votul s-a închis. Și se adoptă 24 pentru, Împotriva. Haideți să verificăm. Mulți dintre dumneavoastră nici nu ridicăm mâna. Vă rog frumos, verificăm la 24. Votul s-a deschis, votul s-a închis și se adoptă 15 la 5, 25 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că e respins, dar vom verifica la 25. <clears throat> votul s-a închis. Ehm, respins. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm 26. Uh, Am închis votul și se adoptă 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 cade, 29, 30 și 31 în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, nu? Verificăm cele trei amendamente, 29, 30 și 31 amendamente de ștergere. Verificăm. Da, e adoptat. Am avut dreptate, uneori am dreptate. 32 retrase și 3 cade, mergem la 34. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul s-a închis. Și este respins Votăm prin vot electronic uh, votul final, așadar s-a deschis votul. Votul s-a închis. După toate aceste voturi, vedem o unanimitate, 22 din 22, nimeni împotrivă, nicio abținere. You might remember that last time we... Poate vă amintiți că data trecută când ne-am văzut amend, membrii noștri trebuiau să-și exprime eventual amendamentele în ceea ce privește modificările la inițiativa cetățenească. Noi, AFCO, așadar, nu am ridicat propriile noastre obiecțiuni, înseamnă că actele delegate respective vor intra în vigoare pe 1 iunie 2015. Vă mulțumesc pentru abordarea constructivă. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, reforma legislației electorale a UE și întâi iau eu cuvântul și apoi dau cuvântul lui Iolainen. Foarte pe scurt vreau să vă spun că am avut un prim schimb de opinii pe 17 martie și împreună cu Iolainen am pregătit un document de lucru pentru că dorim să avem până la urmă o propunere legislativă în acest sens. Și atunci, în primul rând, am analizat situația privitoare la armonizarea procesului electoral în europeană. Știți bine, avem foarte puțină armonizare în acest domeniu. Așadar, alegerile europene în Uniunea Europeană continuă să se desfășoare în context uh, și cu proceduri naționale electorale și astfel AFCO și-a dorit să existe niște elemente de armonizare, de europenizare a acestui proces de asemenea, vreau să vă informez că împreună cu Joe Linen am uh, încercat să identificăm uh, care ar fi atitudinea potențială a Consiliului în acest sens și eu zic că pe undeva, având de vedere timpul care ne-a constrâns, tot am obținut totuși ceva semnale uh, pozitive, mai ales în ce privește președinția luxemburgheză care va uh, veni. Există state membre care se opun, nu știm însă, nu ne putem antepronunța. Însă, probabil, dacă este să fie vreo modificare în acest sens, va fi nevoie de uh, unanimitate la Consiliu. Și în această etapă și pe documentul de lucru lucrând uh, aveam două posibilități. Fie vă prezentam ceva destul de limitat, fie ceea ce am făcut până la urmă, să încercăm să compilăm cam tot ce s-a făcut în materie. De aceea am și stimulat această dezbatere am preluat uh, toate contribuțiile de diversele grupuri politice, le-am pus în acest document, încercând să vedem dacă sunt tot atâtea propuneri valabile pentru o eventuală modificare a legislației electorale. Și după această discuție ne vom întoarce la lista respectivă de propune, probabil că ea va fi mult scurtată atunci când va face parte dintr-o propunere legislativă ca atare, însă uh, vreau să vă spun că avem această listă, avem o discuție chiar de astăzi, puteți să faceți acest lucru, să vă spuneți părerea despre diferitele opțiuni, însă nu înseamnă că toate opțiunile de aici vor și figura musai în uh, propusa reformă a legislației electorale și am identificat chiar anumite uh, Uh, elemente care cumva sunt un fel de linii roșii la Consiliu pentru că um, la Consiliu au existat tentative de a modifica legea electorală și istoricul acestor tentative este și el pus în document. Uh, în anumite situații a depăși aceste limite nu va face decât să fie contraproductiv și eh, propunerea noastră va capota. Există așadar aceste liste transnaționale, despre ele este vorba, care sunt cumva a cuiului pe pelea, nici nu trebuie să aducem în discuție. Însă colegul Giver Hofstadt, de pildă, se gândește la așa ceva de fapt, adus în discuție acest subiect, inclusiv în lumina unei eventuale modificări a tratatului și așa mai departe. Iată, deci, prezentarea mea cu caracter general și, ca de obicei, îi dau cuvântul lui Jolainen ca să intre în detaliu. De obicei, femeile intră în amănunt, nu bărbații, acum să facem pe dos. dank uh, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Stimați colegi, după cum uh, a spus deja doamna președintă, avem aici de-a face cu un document de lucru. În acest document de lucru enumerăm din nou toate acele elemente care au fost deja discutate în comisie. Mandatul nostru pentru acest raport este modificarea legii din 1976 și eventuala modificare a tratatelor, uh, o modificare care ar aduce un complement uh, necesar legii electorale europene. Trebuie să ne amintim că încă din tratatele de la Roma din 1957 s-a solicitat o lege electorală. Iată, este o discuție ce durează de decenii. Rezultatul a fost această lege electorală din 1976, care nu a rezolvat toate problemele, împotrivă a lăsat uh, o mulțime de situații paradoxale, și anume, iată, cetățenii europeni au fost chemați pentru a opta oară la niște alegeri, alegeri care însă se bazează pe drepturi și responsabilități diverse. Eu cred că asta încalcă până la urmă uh, Uh, principiile Uniunii Europene. Avem uh, drepturi și responsabilități uh, diferite pentru același sistem de alegeri, pentru aceeași alegere. La nivel național așa ceva nu ar fi acceptat, dar iată că la nivel european cam asta a fost situația până în momentul de față. Noi considerăm că după a opta alegere directă, ar fi cazul să eliminăm câteva dintre deficitele, deficiențele existente și uh, ar fi momentul să procedem la amendarea legerei, legii electorale. Noi am enumerat aici 20 de teme esențiale care au fost deja discutate în comisie, cu siguranță mai sunt și alte teme. După cum a spus doamna uh, Hübner, uh, mandatul nostru este modificarea legii europene electorale din 1976. Am spus și data trecută că absolut toate subiectele sunt sensibile. Nu există vreo temă pentru care toate argumentele să fie pozitive, nici pe departe. Dar, iată, Parlamentul European are dreptul de inițiativă. Și dacă facem o propunere pentru Consiliu, atunci avem nevoie de o majoritate, o majoritate solidă care să convingă și uh, membrii Consiliului European. Din această listă vreau să enumerez doar câteva teme pe care le consider uh, a fi uh, uh, suficient de solide pentru a atinge, a aduce cu sine un consens. În primul și în primul rând, dimensiunea europeană, vizibilitatea Uniunii Europene. În momentul în care merg la vot, alegătorii europeni au uh, buletine de vot naționale, care sunt diferite de la stat la stat, au uh, candidați naționali și, prin urmare, nici măcar nu-și dau seama că participă la niște alegeri europene. De multe ori și campania electorală se bazează pe teme naționale. Dacă tot avem uh, part partide europene care au un statut european și o miziune europeană, n-ar fi rău ca um, participarea unui partid național la o familie europeană să fie cât se poate clar înscrisă, înscrisă pe buletinul de vot. Cred că e o cerință minimă până la urmă care ar aduce cu sine efecte pozitive. Noi ne-am gândit uh, ca, în cazul în care este posibil, uh, candidatul de marcă al uh, vreuneia dintre femeile, uh, familiile, îmi cer scuze, europene, să fie prezentat acolo pe buletinul de vot. După aceea, prezentarea candidaților. Ne-am dat seama că la nivel național candidații sunt desemnați cu în, respectându-se un calendar diferit în funcție de statul membru. Eu cred că trebuie să stabilim măcar un calendar uh, unitar pentru prezentarea candidaturilor. Cred că lucrul acesta ar fi posibil. De asemenea, noi întotdeauna am luptat pentru transparență, pentru participare democratică și tocmai de aceea considerăm că lista de vot ar trebui să fie uh, sau candidatul lider trebuie să fie ales într-o manieră democratică. Deci, iată, standardele de nominalizare ar trebui să fie discutate și ele. Avem și condiții diferite pentru obținerea mandatelor. În majoritatea statelor membre există un prag minim de voturi care trebuie să fie atins, dar există și cel puțin două state în care nu există acest prag. Cu foarte puține voturi uh, se pot obține câteva locuri în Parlamentul European pentru aceste state. Deci, iată, n-ar fi rău să introducem un prag minim uh, care trebuie să fie atins de toate partidele din uh, statele membre. Asta pentru a, pentru a avea unitate și la acest nivel. S-a discutat despre posibilitatea creșterii atrac- caracterului uh, atractiv al uh, alegerilor europene prin scăderea vârstei de vot. A trebuit să discutăm despre lucrul acesta. Nu știu dacă Parlamentul European consideră lucrul acesta interesant. Nu toate 28 uh, uh, state membre sunt de acord cu această propunere. Doar în Austria uh, e drept vârsta de vot este mai scăzută decât în restul de vot, în restul de state, dar cine știe, poate că atragerea tinerilor nu ar fi un lucru rău pentru Uniunea Europeană. Și încă un lucru am uh, discutat și anume, dacă tot suntem în epoca internetului, oare de ce să nu ne gândim la oferirea posibilității exprimării votului pe cale electronică? Să ne amintim că mulți cetățeni nu locuiesc în țara lor de origine și uh, în aceste cazuri votul online ar putea fi un avantaj. Dar bine, mi-amintesc dezbaterea pe tema aceasta și, într-adevăr, uh, o astfel de propunere ar aduce cu sine și o serie de riscuri. Apoi, e clar, după cum spunea și doamna președinte, o, o astfel de nouă lege electorală ar uh, aduce cu sine o modificare a tratatelor, o modificare a tratatelor uh, care ar putea să îi uh, descurajeze pe mulți cei dintre cei care fac parte din Consiliul European. Există și teme, după cum spunea bine doamna președintă, teme foarte, foarte sensibile care, sensibile care cu siguranță nu or să se bucure de prea mult de prea multă susținere. Mă refer la acele liste transnaționale, la, la împărțirea diferită a locurilor în Parlamentul European, Um, posibilitatea introducerii unui prag uh, minim european. Dar bine, toate aceste teme sunt mult prea sensibile, mai mult ca sigur, nu își vor avea locul în raportul nostru, vor fi probabil reluate într-un raport ulterior. Cam atât din partea mea, acestea sunt uh, temele esențiale din punctul meu de vedere, aștept cu nerăbdare dezbaterea și, bineînțeles, pe baza sugestiilor dumneavoastră vom încerca să punem în mișcare roata legislativă. După cum spunea doamna Hübner, iată, viitoarea președinție luxemburgheză s-a declarat dispuse să discute despre acest subiect și să încerce, în cele șase luni pe care le are la dispoziție, să ajungă la un consens la nivel de Consiliu. Doamna președinte, mulțumesc. În mod normal, raportorii din umbra ar trebui să urmeze acum. Începem cu domnul Vilja Stovski. Doamnă președinte, stimați colegi, mai întâi de toate vreau să vă spun că sunt dispus să lucrez pe marginea acestui dosar și mi-ar dori ca eforturile noastre să fie accelerate. Uh, am o întrebare pentru domnul Leinen. E vorba despre pragurile pentru alegere, pentru alegeri. V-am ascultat cu atenție și din cât am înțeles eu, dumneavoastră sunteți hotărât uh, să propuneți introducerea unor praguri minime în legislația națională electorală. Conform ideilor dumneavoastră, aceste pra- praguri nu există în multe legi electorale. Dar mai există și o, o tendință care merge exact în sens contrar. Curtea Constituțională din Germania a decis, spre exemplu, că pragul de 5% la alegerile naționale este un prag mult prea înalt, uh, iar acest prag ar trebui să fie de 3% ținând uh, cont de aceste modificări din Germania sau aceste idei din Germania, vreau să vă întreb care sunt ideile la care vă gândiți dumneavoastră în ceea ce privește pragul care trebuie să se aplice. Mulțumesc, doamna Gular. Mulțumesc. Mulțumesc uh, eu, mulțumesc Anuta. Eu susțin tot ceea ce ar duce cu sine la mai multă seriozitate la nivelul alegerilor europene. Uh, tocmai de aceea, cred că n-ar fi rău să discutăm despre posibilitatea stabilirii unui prag. De asemenea, n-ar fi uh, rău să, îi, uh, să, să ne gândim la un sistem electoral care să permis să fie cât, cât mai democratic cu putință și care să fie cât mai aproape de cetățenii europeni, care până la urmă trebuie să fie încurajați să înțeleagă și să voteze până la urmă la alegerile electorale. Trebuie să încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru ca Parlamentul European să fie o instituție cât mai serioasă cu putință. În al doilea rând, să ne amintim că la ultima, ultimele alegeri am stabilit câte un candidat far, între ghilimele, al fiecarei, fiecărui partid european. Iată, a fost o etapă, un pas înainte, un pas pozitiv, de care nu putem decât să ne bucurăm. Această mișcare, până la urmă, a dus la europenizarea alegerilor și această europenizare trebuie să continue, pentru că doar astfel putem să obținem rezultatele pe care le scontăm și pe care ni le dorim. Cam atât din partea mea, cel puțin pentru moment. Domnul Scholz nu este în sală, prin urmare, domnul Cabras. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un bun început. Dați-mi și mie voie să fac câteva comentarii. Am mai multe puncte în minte. Las la o parte punctele 1 și 14 pentru că vreau să le tratez la finele intervenției mele. Din punctul meu de vedere merg mână în mână. Punctul 4, așadar. Spuneți că prin această lege s-ar putea stabili uh, standarde de bază. Vorbiți despre rolul mai armonizat al candidaților care le-ar putea oferi o mai mare vizibilitate. Ei bine, eu nu cred că s-ar întâmpla asta. Mi-aș dori să fie posibil, dar nu cred. Da, e importantă vizibilitatea candidatului, dar un rol mai armonizat nu cred că aduce cu sine neapărat uh, vizibilitatea sporită. Apoi, punctul 5. sunt uh, în favoarea primei poziții propuse. Spuneți aici că logo-ul și uh, titulatura Partidului European ar trebui să fie să fie uh, înscris pe buletinul de vot. Da, sunt într totul de acord. Uh, Dar am și o problemă aici. Și anume, nu cred că ar trebui să acceptăm ca toate partidele să trebuie, trebuiască neapărat să facă parte dintr-o familie europeană. Eu cred că și uh, partidele care nu fac parte din familiile europene ar trebui să se prezinte, să aibă posibilitatea de a participa la alegeri. Cred că și cei care sunt uh, împotriva Uniunii Europene, prin urmare, ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la alegeri și de a se prezenta alături de partidele pro-europene ar trebui să ne gândim și la asta. La punctul 7 acum, voturile electronice, voturile online. Bineînțeles, această posibilitate trebuie să fie garantată. Autoritatea electorală europeană este foarte, foarte importantă. Și Iată, acum ajung la listele transnaționale. Îmi pare rău că spuneți că tema aceasta va fi lăsată la, la o parte pentru moment. Haideți să vă adresez o întrebare. Dacă adoptăm soluția preconizată în mandatul, în legislatura precedentă, ajunsesem atunci la concluzia că 25 de locuri ar putea să fie transnaționale. Ei bine, dacă punem în aplicare această soluție, atunci uh, o modificare a tratatelor n-ar fi necesară. Uh, necesară este doar unanimitatea la nivel de Consiliu. Nu adăugăm 25 de locuri în plus – ci pur și simplu scădem 25 de locuri din numărul total uh, deja stabilit. Iar aceste 25 de locuri ar uh, face obiectul unei liste transnaționale. Deci, modificarea tratatului nu e necesară. Acum, în final, uh, dați-mi voie să spun că mă bucur tare mult că ați vorbit despre ziua dedicată alegerilor europene, care ar trebui să fie aceeași peste tot. Mi se pare foarte important să votăm cu toții în același timp. Bine, știm că sistemele din diferitele state sunt diferite, dar uh, până la urmă, ținând cont de diferitele sisteme și uh, dând dovadă de ce uh, flexibilitate, am putea ajunge, atinge dezideratul nostru. Deci, spre exemplu, eu n-aș fi neapărat împotriva a ideii de două zile în care să se voteze, dar până la urmă alegerile trebuie să se termine în același timp. Și revin acum la punctele 1 și 14. Aceste puncte sunt interconectate din punctul meu de vedere. Bineînțeles, pragurile naționale uh, armonizate ar duce la mai multă egalitate pentru cetățenii europeni, dar ar, uh, ar uh, fi în deficitul uh, ar, aduce cu sine efecte negative asupra minorităților, spre exemplu. Deci, până la urmă, am putea să găsim uh, o soluție, o soluție care însă să țină cont și de situația minorităților. Nu cred că trebuie să venim cu o soluție europeană care să se plieze doar pe situația din Spania și Germania. Dacă aceste state se confruntă cu probleme, să și le rezolve acasă. Dacă vă gândiți la partidele din uh, Germania, vă veți da seama că toate acestea, la ultimele alegeri europene, s-au descurcat tare, tare bine. Dar sub pragul de 5% mai sunt și o mulțime de alte partide mult mai mici. De fapt, 14,4% dintre alegători au votat pentru, state ca, pentru partide, partide care n-au uh, în, întrunit pragul de 5%. Și 14,4% uh, înseamnă mult. Ar fi păcat uh, să îi nesocotim pe acești cetățeni. Bineînțeles, trebuie să încercăm uh, să nu îi lăsăm pe naziști să ajungă la în Parlamentul European, dar să-i nesocotim pe ceilalți nu mi se pare corect. Deci acest prag nu cred că poate fi acceptat. Deci, punctul de plecare este unul foarte bun, ați făcut treabă bună, sper să continuăm, dar mai există puncticele pe aici, pe acolo, pe care până și eu le consider sensibile. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Preda! Mulțumesc, doamna prezident! Mulțumesc, doamna președinte! Întâi de toate dorem să vă felicit pe dumneavoastră și pe Jolainen pentru documentul prezentat. Găsesc că e un document uh, care se constituie ca un punct de plecare excelent și motivul pentru care consider că e un bun document e că textul acoperă un număr important de elemente care ar putea face toate obiectul unor modificări ce să amelioreze efectiv atât participarea cât și reprezentarea. Pentru că în general, interesul uh, prim pe care îl avem e acela de a uh, facilita, a ameliora aceste două dimensiuni foarte importante pentru orice alegere până la urmă. Participarea, respectiv reprezentarea. În vederea acestui lucru, aș dori să insist asupra două puncte pe care dumneavoastră le subliniați. Repet, toate mi se par foarte bune. Uh, dar doresc să insist asupra două astfel de elemente și cu siguranță vor fi citate și altele. E vorba de punctul 7, posibilitatea unui vot electronic sau online și aș dori să spun câte ceva și despre despre pragul electoral. Punctul 1. The threshold. Pentru că mi se pare că avem modalități accesibile de a înlesni participarea, oferind această posibilitate a unui vot electronic, a unui vot online, realmente putem avea astfel un instrument pentru a crește participarea. Până la urmă e vorba doar de o problemă de ordin tehnic și consider că trebuie să profităm de experiența excelentă pe care unul din statele noastre membre oferă, Estonia, deci e un exemplu de bună practică, de progres în domeniul electoral și trebuie să profităm de acest bun exemplu, să-i întrebăm pe estonieni să-i rugăm să ne explice care sunt soluțiile tehnice pe care ei le-au găsit și care ne-ar permite să extindem la nivel european această excelentă experiență. Dacă vă uitați la cifre, veți constata, la fel ca mine, ca oricine, o creștere foarte importantă a numărului celor care au utilizat această posibilitate de vot electronic. Uh, și pentru a ameliora situația la nivel european, cum documentul uh, o arată, de a oferi posibilitatea tinerilor, dar nu numai lor, oportunitatea de a se exprima. În al doilea rând, aș insista asupra temei pragului electoral. Acum, acesta poate fi introdus, dar fără a depăși cei 5%, ei bine, cred că am putea diminua această cifră pentru ca ea să corespundă mai bine cu ideea unei reprezentări veritabile a tuturor sensibilităților. A reduce deci acest prag de la 5 până la 3 sau chiar pentru că, bun, știu că formulele electorale sunt foarte diferite, dar atunci când uh, anumite țări au aproape 100 de aleși, e cazul Germaniei, nu puteți avea un prag de doar de, uh, de 5% trebuie ținut seama de simpatii, de antipatii, din punctul de vedere al reprezentării nu e just. La nivel Uh, trebuie uh, socotită situația la nivel de stat membru și abia apoi la nivelul întregii Uniuni. Dacă am putea reduce pragul până la 2-3%, ar fi mai acceptabil și mai coerent. Insist asupra necesității de a fi coerent și just și echitabil în reforma pe care o propunem. Dacă într-adevăr dorim uh, o participare mai masivă, pe care preocuparea noastră de ani de zile, trebuie să oferim instrumente. După cum, dacă dorim să fim credibili în încercările noastre de a oferi o bună reprezentare la nivel european, trebuie să fim coerenți și să oferim posibilitatea diverselor uh, sensibilități politice să se exprime. Și închei cu candidații fiecare familii politice. Pentru că aici, până la urmă, nu e ceva foarte corect și am să fiu uh, foarte sincer. Uh, e un inconvenient chiar și pentru grupul meu, pentru PP, dar trebuie spus că pentru mine e esențial să alegem mecanisme pentru competiția electorală și pentru alegerea candidaților la Comisia Europeană care să corespundă cu filozofia noastră, anume filozofia Parlamentului European, vreau să spun, aceea care ne conduce activitățile zilnice și anume filozofia compromisului. Uh, o idee legată de uh, ideea de democrație bazată pe compromis legată indisolubil de reprezentarea proporțională pe care am instalat-o în toate statele membre. Ideea unui șpițen candidat contrazice această filozofie, să fie clar. Și haideți să fim corecți. Ideea unui candidat privilegiat, un șpițen candidat, am să ales acest, acest termen german, Uh, e această idee e validă doar pentru două familii politice, pentru PP și pentru socialiști. Pentru că e limpede pentru toată lumea că, până la urmă, competiția e între aceste două mari familii politice care au șansele cele mai mari să ocupe locul întâi. Pentru cei care aparțin altor familii politice, sigur, nu toți colegii din PP sunt de acord cu mine, dar haideți să încercăm să fim lucizi, corecți Uh, care sunt mecanismele pe care le oferim? Spun asta ținând seama de faptul și uh, de-al s-a văzut doar cele două mari familii politice aveau realmente posibilitatea de a ocupa poziția de președinte al Comisiei Europene. Ori, Asta nu e o regulă corectă a competiției. Haideți să fim onești. Verzii, liberalii, comuniștii n-aveau nicio șansă să ocupe locul întâi. Toată lumea știa de la bun început. Această idee a candidaților multipli a fost una artificială. Iată de ce. Trebuie găsite mijloace noi pentru a stimula influența Parlamentului asupra numirii șefului Comisiei Europene. Mi se pare că această soluție nu e în acord cu filozofia compromisului. Ideea de șpiț în candidat e legată de o filozofie bipartinică, bipartizană a Parlamentului, ideea unei fragmentări între doar două grupuri politice mari, chiar dacă putem avea influență mai mare, PP-ul sau socialiștii, nu suntem singurele familii politice din Parlamentul European. Ori ideea de spiță în candidat uh, e intrinsecă idei de confruntare bipolară. Eu mi-aș dori o reprezentare mai nuanțată Uh, în acord cu filozofia compromisului și a reprezentării proporționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dragi colegi, uh, mai avem doar 20 de minute și 6 înscriși la cuvânt. V-aș ruga să vă exprimați cât mai succint, domnul Șeflin. 3 minute, George, te rog. Încerc. Mulțumesc și felicitări atât ție cât și lui Joe Linen. Câteva puncte. Un pic de istorie nici eu nu cred că listele transnaționale vor funcționa. Am fost uh, raportor din umbră în Parlamentul anterior. Uh, majoritatea grupurilor au rămas foarte divizate. Dacă ne place sau nu, răspunsul e încă nu. Poate în viitor, în vreo convenție. Apoi, mai specific, cred că este o problemă profundă și unii din colegi uh, s-au exprimat deja. Uh, Procesul electoral național tinde să preia procesul electoral european. Cum putem răsturna lucrurile așa încât alegerile uh, pentru Parlamentul European să fie realmente europene și nu naționale? Unul dintre recomandări s-ar putea să ne ajute în direcția aceasta. Și mai presus de toate, trebuie să fie făcut clar că Uniunea Europeană e implicată în acest proces. Este um, prima parte interesată până la urmă. Deci nu e vorba doar de uh, statele membre. Acum, dacă o zi unică va oferi uh, concentrarea pe acest eveniment, cum a spus domnul Tericabras, nu știu, după numărătoarea mea, dacă e să numărăm circumscripțiile, toate circumscripțiile care țin de UE, ar fi foarte dificil de organizat așa ceva dacă o anumită țară declară, mă rog, face publice uh, rezultatele mai devreme decât o alta, nu știu cât de uh, util este. În ce privește pragul electoral, da, trebuie adăugat că pentru unele țări nu prea contează. Dacă alegi 6 eurodeputați, pragul trebuie să fie ceva de genul 16,5% și mai bine să uităm de el, pentru că în multe țări uh, pragul electoral nu e relevant. Vârsta de vot 16? De ce nu? Unii adolescenți de 16 ani uh, au conștiință politică, alții nu, dar poate fi un pas în direcția cea bună. Ceea ce preocupă însă e a găsi o formulă în acest text pentru a arăta că tot mai mulți cetățeni europeni trăiesc într-o țară alta decât țara lor de origine. În ce fel pot fi ei reprezentați? Că, ce distribuirea mandatelor se face pe baza cetățeniei a uh, recensământului populației ce care stat membru, nu? Și nu văd în ce fel Nigel Farage ar putea reprezenta imigranții polonezi din Marea Britanie. După cum nu știu cum sunt reprezentați pensionarii britanici care trăiesc pe Costa Brava. Acum, internet, vot electronic. Da, uh, în Estonia am văzut îndeaproape cum și cât de bine funcționează lucrurile. O majoritate de cetățeni europeni au acces la internet și mi se pare just. Sigur, pot exista variații în funcție de uh, statele membre, Scandinavia, Marea Britanie sunt în top, altele ceva mai jos, dar, global, eh, majoritatea au acces la internet, deci ideea ar fi bună de a le permite să voteze electronic. Mai era ceva ce doream să vă spun, dar am uitat, așa că vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, că a fost mult mai mult de 3 minute. Eh, Mercedes Breso, cred că areți cum se face treaba. Mulțumesc. Molto, molto di più. Toți suntem tentați să vorbim mult și repede. Îi mulțumesc raportorilor care ne oferă posibilitatea unei dezbateri. Ne-ați prezentat uh, o listă practic exhaustivă a diverselor aspecte ce intră în joc și aș dori să revin asupra două puncte un element din prima parte și unul din a doua parte. Pentru mine aceste puncte sunt deosebit de semnificative, lucruri importante pentru a oferi evenimentului un caracter realmente european. Și ceea ce e fundamental e a stimula interesul cetățenilor și trebuie ca legile însele să fie interesante. Ideea de șpiță în candidat, chiar dacă nu sunt de acord cu domnul Preda, e bine, această experiență, zic eu, a fost esențială pentru că în sfârșit, cetățenii s-au arătat interesați. Asta nu înseamnă în mod necesar că partidele de mai mică importanță nu au de câștigat, pentru că dacă iau lucrurile în serios, au un lider, își exprimă poziția și sunt, sunt mult mai vizibile la nivel european. Mă gândesc la un exemplu, Verzi, care la nivel național adesea sunt prea puțin urmăriți, ar putea avea un impact mai mare, deoarece ecologia, mediul la nivel european e o temă de o cu totul altă magnitudine. Și, iată, calitatea dezbaterii politice s-ar putea ameliora. Al minteri, dezbaterile se pot centra prea mult pe aspectele naționale. Într-adevăr, ar fi un avantaj al unui astfel de șpiță în candidat. Acum, în legătură cu partidele politice, sigur, nu e vorba de obligație, dar din punctul meu de vedere, așa ar trebui să fie pentru toate partidele constituite la nivel european și care primesc fonduri europene. Dacă doresc să fie recunoscute ca partide europene, trebuie pe lângă numele Partidului Național, trebuie să preia simbolul, logo-ul pe lista lor. Sigur, măsura ar putea să nu fie obligatorie, dar atunci uh, partidele respective nu trebuie să fie recunoscute ca partide politice europene. În plan politic e important să dăm o altă pondere alegerilor europene. sunt elemente ce se pot schimba fără a modifica tratatele, dar mai intervine o diferență de proporții. Există țări fără voturi de preferință sau țări, precum țara mea, în care e nevoie de 100 de mii de voturi de preferință. Adică cele care votează pentru un anume candidat. E un sistem diferit de buletinele de vot, unde să regăsesc toate numele, uh, votații, țara mea trebuie să scrie efectiv numele candidatului pe care îl aleg. Deci sunt modalități de vot diferite care pot fi modificate. Acum, uh, partea care solicită modificarea tratatelor. Nu știu dacă modificarea tratatelor e obligatorie și practic vă lasez această întrebare. În ce privește dubla proporționalitate, sediu, Uh, numărul de uh, locuri. S-a vorbit de o audiere. Un profesor german cu ceva timp în urmă ne-a făcut o propunere interesantă și, sigur, am respectat numărul de aleși naționali, apoi s-ar proceda la un nou calcul, bazându-ne pe un nou echilibru al partidelor politice și, în acest fel, am putea avea un rezultat de ansamblu la nivel european care să corespundă realmente uh, numărului de voturi obținute de fiecare partid. Sigur, intervin diverse limite pe liste transnaționale, colegul Șeflin a vorbit, sunt lucruri un pic uh, complicate, dar în orice caz, esențialul este să avem rezultate cu adevărat europene și mă întreb dacă e sau nu necesară o modificare a tratatelor. N-am putea oare să ne descurcăm și fără? O să vedem care e alcătuirea la nivel național. Oricum, e o temă foarte interesantă pentru discuții. Dincolo de nivel, intervine și pragul electoral, care, firește, ar trebui să fie european. Astăzi vorbim de 5% sub 5%, ar trebui să fie totuși un prag care să convină tuturor așa încât să fie rezolvată problema odată pentru totdeauna. Un haureghi. propunerea lor. Aș dori să vă propun, sau să-i propun lui Jolaine și domnului președinte Hubner următoarele. Dar aș dori să vedem cam ce posibilități sunt cu acest, cu acest raport. Dacă suntem foarte ambițioși privitor la nivelul reformei, adică să se modifice practic toate legile electorale din toate țările UE, pentru a ajunge la un nivel de unificare completă a sistemului nostru electoral, eu nu cred că asta va avea sorți de izbândă. Din potrivă, obiectivul este altul, este acela de a avea o serie de elemente esențiale, deci de modificări esențiale care trebuie să aibă loc, să nu intrăm în detaliu, să fim concentrați și țintiți și să nu spunem că un drept electoral european ar putea să dicteze cum se votează în diverse circunscripții. Uh, nu, pentru că nu se va aștepta asta niciodată. Pe de altă parte, trebuie să ne punem de acord asupra unor principii de bază, esențiale pentru noi, astfel încât o legislație europeană să poată să reglementeze uh, un ansamblu de valori democratice în Europa, pentru că asta este important. Ar trebui așadar să vedem dacă nu cumva este posibil să avem o legislație europeană în materie care să acorde legitimitate democratică uh, și să confere asta cetățenilor noștri, cei 500 de milioane, fără însă a interfera cu procesele noastre democratice respective. Deci pentru că să avem acest soclu sau bază comună care rămâne de definit trebuie să ne punem asupra, asupra, acord asupra principalelor elemente care trebuie să fie reformate în materie electorală. Dacă asta va uh, presupune și modificarea unor legislații electorale, foarte bine. Însă eu cred că trebuie să vizăm uh, principiul, valoarea democratică a Uniunii Europene pentru că nu cred că legislația europeană electorală poate să rezolve problemele peste tot în toate circumscripțiile. Însă, raportul pe care va trebui să-l adoptăm uh, va conține, va trebui să conține o serie de recomandări și de principii de respectat. Dar aici eu aș face o distinție între cele două categorii. <clears throat> nu știu, poate într-o zi într-o bună zi vom putea să obținem și acordul Consiliului European, pentru că nu trebuie să uităm că trebuie să avem acordul și, și al Consiliului și al Comisiei. Și încă o precizare, poate vi se pare minor, dar eu cred că este emblematic. Despre ce vorba? Este foarte important ca dreptul de vot al europenilor să fie garantat în afara țărilor Asta încă nu este ceva care a fost rezolvat. Și totuși subiectul este unul absolut central. De asemenea, paritatea, reprezentarea egală a femeilor și bărbaților. Apoi mai este problema listelor transnaționale. Vorbeam de familii politice, numai ce. Iată, deci, aș zice eu, 5 sau 6 mari subiecte și restul recomandări pentru că nu cred că vom avea legislație europeană electorală propriu-zis. Mulțumesc foarte mult, domnul Rangel. În primul rând vreau să mulțumesc, să-i felicit pe Danuta și pe Joe, pentru că cred că documentul acesta merge destul de mult în profunzime și cumva, în mod cât se poate de firesc, ați uh, adunat aici o serie de aspecte esențiale cu care ne vom mai întâlni în continuare. Aș vrea să spun din capul locului că am cumva o idee așa de natură mai filozofică, dacă pot să o numesc așa, în favoarea eliminării unei, unora dintre propuneri. Pentru că din tot acest document să se de ideea că ar trebui să lucrăm numai sau să vizăm numai partidele politice europene. Alte, a reglementa alte niveluri este mai complicat. De ce? Pentru că într-o societate democratică partidele ar putea să fie să nu fie partide europene. Cazul Portugaliei, de pildă, o țară europeană care are partide care să poată să participe în agerile europene, dar care să aibă libertatea absolută, fundamentală, de a nu se alătura niciunei familii politice europene. Vreau să vă spun asta cu toată libertatea de gândire posibilă, pentru că cred că eu sunt unul dintre ultimii federaliști din univers și sunt cu totul și cu totul în favoarea partidelor politice europene. Și îmi doresc ca ele să fie puternice. Însă nu putem să ne clădim procesul politic european încercând să excludem alte opțiuni. Mă refer la partidele care nu sunt federaliste, care sunt chiar vădit anti-europene avem o propunere care vizează numai familiile și partidele politice europene. Avem, pe de-o parte, o posibilitate a următoare. Dacă eu fac parte dintr-un partid politic european, foarte bine, numele meu și logo-ul apare la vot. Dacă nu, nu. Această libertate este una esențială, ea trebuie să fie asumată. Să nu uităm asta. Ce mai înseamnă asta? Mai înseamnă că trebuie să ne gândim și la reglementările care vizează partidele politice. Mă refer la ceea ce am votat înainte de sfârșitul ultimului mandat. Regulamentul respectiv mi se pare strălucit. Dacă am revenit asupra lui și l-am îmbunătățit, probabil că am rezolvat problemele care se desprind aici mai bine decât o facem acum. Dar asta este mai mult ceva principial. Aș spune așa că ar trebui să ne gândim dacă nu cumva pe undeva nu cumva ne concentrăm prea mult este un sistem de partid politice europene pe care noi îl considerăm suficient de matur. Poate că nu așa să lucrurile. În orice caz, propunerile care au fost făcute aici mi se par foarte bune. De pildă, posibilitatea ca un cetățean dintr-o țară să voteze în altă țară. Apoi, riscul de vot dublu. Eu cred că aceste lucruri trebuie rezolvate odată și pentru totdeauna. Multe propuneri așadar mi se par foarte bune, dar, încă o dată, am această observație de principiu, probabil că documentul se concentrează pe mult, prea mult pe această idee care este cumva axată pe partidele politice europene. Uităm cumva pe cetățeni, cetățeni care au dreptul să-și exprime refuzul față de partidul, un partid politic european. Încă o dată, insist, eu sunt un federalist convins. Dar poți să fii federalist numai dacă în fața ta găsești și pe cineva antifederalist. Și trebuie să găsim această posibilitate ca toată lumea să se poată exprima nu este situația de acum care încurajează cumva extremismul. În sfârșit, aceasta este contribuția mea, dar mă simt obligat să vă spun asta pentru că sunt foarte, foarte îngrijorat că următoarea chestiune pe tapet va fi componența Parlamentului European. Nu vreau să fiu raportor aici pentru că o să fiu foarte combativ și mi-ar place totuși să-mi păstrez neutralitatea, dar este ceva foarte important. Joe Linen, să știi că văd aici foarte multe influențe care provin din um, sistemul german electoral în ce privește dubla proporționalitate și așa mai departe. Bun. Ceea ce nu e rău în sine, probabil, dar poate că ar fi foarte folositor dacă ar trebui să folosim și sistemul de la Bundesrat de aceea. De ce să nu se importe și acest bicameralism pe undeva la nivel european? Asta ar uh, îmbunătăți democrația noastră federală în Europa. Paulo, um... Mulțumesc, Paulo. Domnul Anderson. Mulțumesc. Ca și membru al unui partid care a ajuns pe locul 2 la alegerile din Suedia, vreau să vă spun că am început să apreciez foarte mult uh, contribuțiile partidelor mici din țări cum ar fi Germania și Spania. Mi se pare că chiar e o contribuție valoroasă Iată de ce sunt foarte sceptic în ce privește propunerea legată de praguri, praguri în alegerile europene. S-au spus multe aici și aș spune ceva în legătură cu votul pe internet, online. Votul electronic este ceva cu, mai, cu probleme Trebuie să existe secretul votului și trebuie să ne asigurăm că nimeni nu manipulează voturile respective. Și sistemul din Estonia nu este suficient de bun, nu este sigur și nu aș recomanda folosirea acestui sistem sau preluarea lui ar trebui pur și simplu să spunem Estoniei să se doteze cu un sistem mai bun. Iată ce am aflat eu despre votul electronic atunci când chiar uh, am uh, cercetat treaba asta la Comisia Electorală din Suedia acum câțiva uh, ani. Am dorit să implementăm acest vot în Suedia și până la urmă am renunțat. Acum, ceva tehnic, metoda armonizată de alocare a uh, locurilor unii propun regula DONT, regulă care conferă avantaje mult prea mari partidelor mari față de partidele mici mi se pare o idee nu prea bună. De asemenea, dubla proporționalitate și ce se poate obține cu acest sistem cred că Există astfel de experiențe la nivel uh, local, uh, dar eu cred că dacă ne uităm cu atenție la sistem, pot să apară tot felul de efecte ciudate. Sistemul poate pare, părea bun în teorie, dar este cam nefuncționabil. În sfârșit, noi, ca membrii Parlamentului European, trebuie să fim uh, în slujba alegătorilor noștri, cetățenii europeni, nu trebuie să lucrăm pentru partele noastre, nu trebuie să umblăm la un sistem uh, electoral care să submineze aceste valori. McAllister. Doamnelor și domnilor, am citit cu mare atenție acest uh, document la sfârșitul de săptămână și vreau să le mulțumesc domnului Leinen și doamnei uh, Hübner pentru efortul depus în compilarea tuturor propunerilor. Ca persoană care a organizat mai multe campanii electorale în Germania și a participat de mai multe ori ca și candidat acolo, știu prea bine cât de hotărător este uh, procedura ele- hotărătoare este procedura electorală. Cred că var trebui să reflectăm mult la acest subiect. Cu siguranță toți colegii din sală pot să vină cu critici uh, sau argumente pro toate subiectele menționate în document. Uh, cele spuse de domnul Rangel nu mi se par, nu mi se pare neapărat, nu mi se par neapărat corecte. Domnia sa spunea că acest document este puternic influențat de sistemul electoral german. Ei bine, vreau să vă asigur, domnule Rankel, că noi în Germania suntem chiar mai, tra- mai uh, mai tradițional decât mulți dintre partenerii noștri europeni, în special când vine vorba despre legea electorală și, prin urmare, multe dintre propunerile de aici nu s-ar bucura de sprijin în Germania. Cred că punctul 8 dintre cele menționate aici trebuie să fie uh, încărcat de consens. Mi se pare absolut inacceptabil faptul că în, la ultima alegere electorală uh, au existat în continuare o serie de voturi duble ca urmare a dublei cetățenii. Așa ceva este complet inacceptabil. În uh, Uh, Germania, în uh, revista Die Zeit, uh, redactorul șef care are dublă cetățenie germană și italiană, a scris un editorial în care ne-a explicat cât se poate de clar cât de ușor a fost pentru el să voteze de două ori pentru ca și cetățean german și ca, respectiv ca și cetățean italian. Deci, iată, trebuie să găsim niște soluții pentru aceste probleme, pentru că aceste probleme sunt cât se poate de evidente. Deci punctul 8 uh, ar trebui să se bucure de sprijinul nostru al, tuturor. Și încă un comentariu uh, referitor la cele spuse de primul vorbitor. Domnia s-a vorbea despre Curtea Constituțională din Germania. Ei bine, ce a făcut Curtea Constituțională din Germania? Mai întâi de toate a ridicat, uh, a eliminat pragul de 5% pentru alegerile europene, după aceea legiuitorul național a reacționat negociat și s-a ajuns la un compromis uh, și compromisul acesta a fost regulat de 3, 3% uh, și această, acest compromis a fost dat la o parte de către Curtea Constituțională. Eu, în calitate de jurist, știu prea bine că Curtea uh, Constituțională din Germania nu trebuie niciodată să fie criticată, dar în cazul acesta, consider totuși că a fost o greșeală, o greșeală care a fost de altfel recunoscută de unii dintre judecătorii aflați în complet și care spuneau uh, mai apoi că, până la urmă, în problema aceasta, Curtea Constituțională a mers mult prea departe. Acum, în Germania, ce se întâmplă? Uh, avem această fragmentare, fragmentare la nivel politic, uh, o fragmentare care nu ne ajută pe noi uh, în general. Și, prin urmare, se încearcă, tocmai din pricina acestei fragmentări, găsirea unei soluții care să mulțumească cam pe toată lumea. Ei bine, dați-mi voie să vă spun că, cu siguranță, toate statele membre vor urmări cu mare atenție cele discutate în Parlamentul European pe tema sistemului electoral german. Și încă ceva. Ar fi o idee minunată dacă am reușit într-adevăr să alegem cu toții în aceeași uh, zi. Iată, săptămâna aceasta, joi, uh, britanicii merg la alegeri, un lucru de neconceput pentru germani și viceversa. Cine știe, poate am ajunge la un compromis și așa că am putea vota cu toții sâmbătă la alegerile electorale europene. Richard, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte succint, succint. Mă bucur că raportorii au reușit să facă un inventar cât se poate de complex al tuturor temelor cu care ne-am putea confrunta. În general, prefer să nu având cu toată viteza într-un zid uh, de netrecut și tocmai de aceea prefer să tratez mai degrabă temele acelea care s-ar putea să, să se bucure de sprijinul unei majorități. Uh, multe dintre uh, propunerile incluse în acest document, tocmai din această perspectivă, nu se vor transforma în teme consensuale, fie pentru că nu există în mod absolut evident consens la nivel de Parlament, respectiv Consiliu. Uh, unele dintre aceste teme uh, poate că nici nu vor uh, trebui să mai fie discutate pe, vi- pe viitor, precum ideea candidatului far al fiecărui grup. Și mai există și temele acelea care, care nu uh, Uh, sunt nici măcar de dorit precum buletinul uh, unitar. Dar există teme care trebuie să fie, să fie discutate din punctul meu de vedere, și anume tema vârstei de vot, uh, după aceea uh, logo-ul european. Uh, acest logo, uh, logo european nu ar trebui să excludă part- posibilitatea partidelor care nu fac parte dintr-o familie europeană de a participa la alegeri. Uh, deci, uh, eu cred că cele două tipuri de partide pot foarte bine coexista pe același buletin uh, de vot. După aceea, calendarul clar, uh, tema privind sexul candidaților, etc. Deci acestea, aceste subiecte pot fi mm, discutate. Din păcate, majoritatea temelor de aici, mie mi se pare că intră la, în cele toate cele trei categorii pe care le-am menționat inițial. Nu cred că avem suficient timp la dispoziție pentru a răspunde. Eu totuși îți dau un minut. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult pentru această dezbatere foarte constructivă. Văd că am făcut pași înainte, dacă e să comparăm dezbaterea de astăzi cu cea precedentă, precedentă văd că există subiecte care se bucură până la urmă de sprijinul uh, multora dintre colegi. Uh, până și uh, Richard, iată, și-a găsit 5-6 teme pe care le-ar putea sprijini. Și nu mă așteptam la asta. Acum, pornind de la, pornind de la afirmațiile domnului Rangel, dați-mi voie să vă asigur, domnule Rangel, Rangel, că, bineînțeles, partidele care nu fac parte din familie europene au dreptul să participe la uh, Uh, alegerile europene, dar în cazul în care partidele participante sau acele partide care participă și fac în același timp uh, parte dintr-o familie europeană, ar trebui să o spună cât se poate de clar. De aceea cineva îmi reproșa că vreau să modific legile din 27 de state membre. Asta facem tot timpul. Când apare un uh, act legislativ <laughs> european, asta implică, bineînțeles, modificarea a 28 de Uh, legi din 28 de state membre și dacă vorbim despre democrație și transparență, nu cred că ar trebui să ne dăm îndărăd de la modificarea legilor. După aceea, domnul Preda și alții au vorbit despre acel în candidat care favorizează până la urmă doar cele două grupuri mari politice. Ei bine, nu neapărat. Dacă alte familii politice au un candidat așa foarte, foarte reprezentativ uh, și uh, formează alianță, atunci ar putea, pe baza acestei alianțe, să-și impună candidatul haideți să ne amintim, uh, în România, de câte ori prim-ministru a, particip, prim a fost până la urmă reprezentant al unui mic Uh, partid. Sau chiar președintele a fost reprezentant al uh, unui mic partid. Deci e posibil. Pragul la care se referea domnul Uciakovski. Așa cum bine explica domnul McAllister, noi nu putem uh, să rezolva problema la nivel de um, Republică Federară Germană. Și tocmai de aceea avem nevoie de o o rezolvare a problemei la nivel european. Ce a spus uh, Curtea Constituțională din Germania a spus că Parlamentul European, până la urmă, nu este, un parla- nu este asemenea unui Parlament național, ci e ca un fel de um, autoritate locală. Ei bine, mi se pare că e un afront. Este inacceptabil să acceptăm uh, ca uh, o curte constituțională, fie ea și uh, din Germania, să susțină că un mandat obținut în Parlamentul European nu e la fel de important ca un mandat obținut la nivelul uh, Parlamentului Național. E inac inacceptabil. Uh, și tocmai de aceea s-a tot scăzut pragul electoral uh, și asta a permis unor partide uh, cu care nu sunt absolut de, de acord să obțină mandate în Parlamentul European. De asta avem nevoie de o soluție europeană, după cum vă spuneam. Așteptăm în continuare sugestiile dumneavoastră și poate mergem înainte. Doamna președinte, sunt într totul de acord cu cele spuse de tine. Și în continuare cred că trebuie să facem o diferență clară între alegerile la nivel național și cele la nivel european. Dimensiunea europeană este foarte importantă. Trebuie să transformăm alegerile europene în alegeri într-adevăr european, europene. Văd că lista Uh, temelor absolut uh, sau categoric respinsă de colegi este scurtă. Eu speram mai mult, la mai multe din partea dumneavoastră. Vreau ca documentul nostru să fie mai clar ca urmare a dezbaterii acesteia. În ceea ce privește vârsta alegătorilor, tare uh, mă tem că această scădere a vârstei va fi un subiect foarte dificil pentru că în multe state membre scăderea vârstei de vot ar implica și o modificare constituțională. Dar bun, Revenind la subiectul nostru, văd că lista noastră nu va putea fi scurtată, nu contează cu atât mai bine. Am putea include în documentul nostru final și câteva dintre recomandările făcute de către colegi, dar bine, există un minim care trebuie să fie inclus în acest uh, document final al nostru, un minim care se bucură de suportul celor mai multor, susținerea celor mai multor colegi. În ceea ce privește pragul, cred că până la urmă și tema aceasta ar putea fi dezbătută în continuare și s-ar putea ajunge la un consens. Ei, vom continua munca, What is this? Dylan. Sorry, I never had such a thing. Îmi cer scuze, niciodată nu mi-a mai pornit uh, iPad-ul, de obicei telefonul. Dar bine, iată, deja doamna Guillaume este alături de noi. Vă invităm aici la masa prezidiului și vom putea continua, prin urmare, cu următorul punct de pe ordinea de zi.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 natürlich formuliert. Dear friends, let's continue. Stimați prieteni, haideți să ne continuăm ședința. Trecem acum la punctul nouă de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul nostru din proprie inițiativă pe tema transparenței, răspunderii și integrității în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Vă amintiți că domnul Gigolt a fost uh, numit raportor pentru acest raport din proprie inițiativă. Ideea este să avem o abordare globală pe temele acestea. Știți prea bine că și Comisia Europeană și-a a inclus pe lista priorităților sale toate aceste teme. Se vorbește despre registrul obligatoriu pentru lobbyiști, al lobbyiștilor. De asemenea, ca, înregistrarea sau, mă rog, includerea în acest registru a tuturor in, întâlnirilor dintre comisari și lobbyiști, încă nu știm dacă această ultimă propunere va fi inclusă sau nu în, uh, în vreun act legislativ. Discuțiile însă continuă. Știți uh, prea bine că la Parlamentul European am avut o foarte interesantă audiere pe tema aceasta și în acord cu raportorul am invitat-o pe doamna vicepreședinte Silvii Guillaume să vină la ședința noastră de astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. E foarte important să vă ascultăm poziția. În calitatea noastră de vicepreședinte pentru problemele legate de transparență. Bineînțeles, ne dorim ca dialogul între instituții să continue. vom organiza un schimb de opinii cu președinția letonă și cu vicepreședintele Timmermans în iunie la următoarea noastră ședință AFCO. De asemenea, vreau să vă, pregă- să vă anunț că două raporturi, rapoarte sunt în uh, în uh, pregătire, unul cu privire la reprezentarea intereselor în instituțiile europene și uh, un al doilea cu privire la interesele financiare. Acestea trebuie să-l ajute, să ajute pe raportorul nostru și vor fi prezentate la atelier, atelierul ce va fi organizat în septembrie. Vreau să, să vă mai uh, informez că secretariatul AFCO a organizat o, a creat o echipă care va fi însărcinată cu oferirea uh, de sprijin pentru raportor uh, și important este să discutăm în mod clar această temă, aceste teme. Îi dau cuvântul mai întâi de toate domnului raportor, domnului Gigold și mai apoi doamna vicepreședinte va avea și ea cuvântul. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, stimați colegi, pentru a deschide această, acest prim schimb de opinii, dați-mi voie să spun următoarele. Cred că fundalul în care, pe care discutăm despre transparență, răspundere și integritate în cadrul institu- instituțiilor europene este următorul. Bine, fundalul acesta, uh, bineînțeles, reflectă experiența mea personală. Când am ajuns uh, aici, pentru prima dată, am fost foarte surprins. Dacă comparăm deschiderea administrației germane cu deschiderea de care dă dovadă uh, Comisia Europeană, ne dăm seama că diferența este enormă. Instituția de aici este deschisă. Poți discuta direct cu oamenii de la comisie. În Germania nu poți discuta cu funcționarii responsabili într-o manieră directă, doar în cazul excepționale. De obicei trebuie să respecti uh, o ierarhie. În majoritatea statelor membre nu există un registru al transparenței pentru lobbyiști, absolut deloc. Uh, prin urmare, raportul uh, Transparency International, International a arătat cât se poate de clar că la capitolul integritate, transparență, instituțiile europene o duc tare bine dacă e să le comparăm cu statele membre. Asta, deși un sondaj de opinie uh, demarat de curând a dovedit că 70% dintre cetățenii europeni consideră că instituțiile europene sunt corupte în totalitatea lor. Uh, și Eurobarometrul ne-a arătat că pe perioada crizei, încrederea în Uniunea Europeană și instituțiile sale, care erau de obicei, uh, care era mai, uh, de obicei mai, uh, mai bună decât încrederea în instituțiile naționale, e bine, această încredere în instituțiile europene a scăzut. Lucrurile s-au mai ameliorat în ultimii doi ani, dar în continuare efectele crizei sunt vizibile. Și din pricina acestei diferențe paradoxale între obiectivele instituțiilor și percepția cetățenilor asupra instituțiilor, deci acest paradox nu poate decât să ne îngrijoreze. Cred că această percepție este poate mm, ușor întemeiată sau există o logică, un rațional aici. Chiar dacă ideea de a avea 70% dintre cetățenii europeni uh, care declară că sunt convinși că instituțiile europene sunt corupte, ei bine, această idee este absolut uh, absurdă. Dar, până la urmă, acest rezultat al sondajului de opinie ne arată că instituțiile europene sunt departe de cetățeni, că cetățenii europeni nu știu cine anume a venit cu o idee pentru o uh, Um, pentru o măsură uh, luată. Nimeni nu știe în ce măsură partea europeană, într-adevăr, încearcă să le ușureze uh, lor, cetățenilor europeni, viața. Prin urmare, cetățenii europeni, de cele mai multe ori, uh, se gândesc la dezbaterile europene și problemele europene doar în momentul în care uh, acestea îi afectează direct. Interesul cetățenilor europeni merge în special în direcția dezbaterilor naționale. Și tocmai de aceea această, de, această distanță între cetățenii și sfera europeană ar trebui să ne îngrijoreze și să ne determine să acționăm. Trebuie să facem ce ne stăm în putință pentru a elimina această prăpaste, prăpastie. În momentul în care am fost numit raportor, am demarat un sondaj de opinie pe site-ul meu și am întrebat pe oameni ce anume cred ei că ar trebui să facem pentru a ameliora uh, Uh, situația la nivel de transparență, răspundere, integritate. Și acum, uh, iată, am ocazia de a vorbi cu colegii despre exact această temă. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple de teme puse în discuție în sondajul meu neoficial. Pe de o parte, mulți au spus că registrul pentru lobbyiști ar trebui să fie obligatoriu, obligatoriu pentru toți nu ar trebui să fie obligatoriu doar pentru Comisie, ci și pentru Consiliu și, bineînțeles, pentru Parlamentul European. Transparența ar trebui să fie completă, nu doar în cazul funcționarilor de rang înalt, ci uh, și în cazul funcționarilor de aflați în planul secund, care până la urmă sunt cei care se ocupă de legislație, nu-i așa? De asemenea, Mulți au spus de ce există un registru de genul acesta la Bruxelles, dar nu în statele membre. Bineînțeles, Consiliul este un partener cheie în procesul legislativ și tocmai de aceea ar trebui să propunem uh, integrarea acestor registre și aplicarea acestor standarde înalte la toate nivelurile. În SUA avem amprenta legislativă care uh, este valabilă pentru toate actele legislative. Deci se poate vedea cine anume a participat la un proces uh, legislativ pe parcursul procedurii legislative. Această amprentă legislativă ar putea deveni și ea obligatorie la nivel european. Aici, la Parlament, avem propriul nostru cod de conduită. au fost subliniate câteva cazuri în care codul de conduită nu a fost uh, aplicat în totalitatea sa. Până în momentul de față nu s-au stabilit sancțiuni pe baza codului de conduită și verificarea aplicării condului, codului de conduită este până în momentul de față în mâna unui număr redus de deputați, uh, dar transparența asupra acestui grup lipsește. Iată ce putem îmbunătăți. De asemenea, cetățenii din instituții au început să vorbească despre transparență și integritate. Este vorba despre acei whistleblowers. Am depins mult de astfel de cetățeni. Gândiți-vă la scandalul LuxLeaks. Eu cred că toate instituțiile europene ar trebui să creeze canale securizate pentru whistleblowers. Uh, Asta pentru ca cei care, într-adevăr, au în minte binele comun și nu interesul personal să fie, într-adevăr, uh, protejați. Iată, acestea sunt câteva exemple de domenii foarte importante. Aș putea adăuga mult mai multe. Aștept uh, contribuțiile din partea jurii, ENVI și uh, din partea Comisiei CONT. Uh, care toate acestea au anunțat că vor veni cu avize pe, pe lângă acest raport. Deci iată că există o serie de comisii ale Parlamentului European uh, interesate de aceste subiecte. Eu cred că cetățenii europeni trebuie să fie asigurați că, iată, temerile lor sunt luate în serios de către instituțiile europene. Și asta chiar dacă percepția cetățenilor asupra instituțiilor <laughs> europene este ușor exagerată. Deci trebuie să fim uh, pozitivi, trebuie să fim uh, severi, uh, trebuie să ne ocupăm de aceste teme în ambiția noastră sau pentru a transforma în realitate ambiția noastră de a transforma Europa într-un lider la nivelul transparenței, răspunderii și integrității. Și asta și din pricina faptului că, din păcate, instituțiile noastre europene sunt mai greu de înțeles uh, de către cetățeni decât alte instituții. Aștept contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul vice, vicepreședintei Silvii Ghiom. Înțeleg că aveți doar câteva minute pentru noi în după amiaza aceasta. Știm ce grea este viața de europarlamentar. Vă înțelegem Durerea? Aveți cuvântul. Nu, francez. Oui, désolé, j'ai accepté... Euh, <clears throat> îmi cer scuze. Am acceptat să înlocuiesc pe cineva la o președinție la ora de 17. Deci voi fi oarecum de politicoasă cu dumneavoastră. am cer scuze din avans. Dar sunt sigură că ne vom revedea pe această temă. Așa cum și Sven Giegold a arătat, împărtășesc multe din punctele de vedere pe care le-a evocat. Uh, Sigur, e un prim schimb de opinie acesta, așa încât, uh, sigur, uh, vom putea ameliora uh, discuția în viitor. Rapid, câteva cuvinte cu, și o convingere. Anume, nu putem trece cu vederea relațiile între instituțiile europene și asociațiile de uh, cetățeni, uh, ONG-uri, sindicate, grupuri de interese și așa mai departe, toate grupurile de interes practic care circulă pe aici prin Parlament. E o părere împărtășită de toată lumea, în consultările pe care le-am avut, uh, în contactele pe care le-am avut, am auzit și alte opinii. Eu una cred că acest tip de contact e necesar cu diversele grupuri, pentru că noi Trebuie să putem răspunde nevoilor și realității sociale. Și o putem face și prin aceste contacte. E o convingere a mea pe care doam să vă împărtășesc. Chiar dacă e util la ASCO, nu vreau acum să citez articole din tratat care, uh, din tratate care ne incită la acest contact cotidian și relațiile permanente cu grupuri de interese sau grupuri de presiune, articolul 1 sau 10.3. În orice caz, în abordarea mea a acestei reglementări și a consolidării transparenței, eu nu concep frontiere totale între societatea civilă și sara publică, ar fi aberant de dreptul, și uh, trebuie să fim deschiși. Oarecum telegrafic, dar uh, asupra secțiunii repertoare la registru, la uh, registrul lobiștilor. Uh, noul registru al transparenței intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015 și părțile interesate au avut până la data de 27 aprilie să actualizeze datele înregistrate acolo. Ați observat probabil, registrul a marcat o serie uh, importantă de noi uh, intrări, noi informații în săptămâna din urmă urmare a întâlnirilor exclusive cu uh, grupurile înscrise, această actualizare cu termenul, cum vă spuneam, 27 aprilie, uh, s-a încheiat dar, practic, suntem la fază de tranziție, pentru că peste 2000 de părți interesate nu au reușit să-și introducă datele. Acum, în momentul de față, vorbim de 7200 de intrări în acest registru aproximativ. Vă spuneam, președintele Juncker a făcut o serie întreagă de anunțuri în special în ce privește obligativitatea înregistrării în acest registru al transparenței pentru cei care uh, doresc să fie partenerii noștri de discuție. Nu știu dacă va fi calea legislativă cea aleasă pentru ca acest registru să devină obligatoriu. Există încă o serie de obstacole juridice și Comisia AFCO știe probabil mult mai bine decât mine, în special unanimitatea la Consiliu Iată de ce un nou acord interinstituțional e avut în vedere și primul vicepreședinte Timmermans dorește să abordeze această temă și din contactele mele cu el, el dorește să aibă o abordare pragmatică, încercând ca și Consiliul să se ralieze acestui dispozitiv. Însă, înainte de a avansa, Uh, cu un uh, registru obligatoriu. Există măsuri uh, incitative care sunt acum discutate și vor fi prezentate în luna mai în biroul Parlamentului European. Cu bună oară măsuri de genul ameliorării accesului, înscrierea pe listă de difuzare prioritară, regim preferențial la audiere în calitate de orator, tot felul de stimulente pentru înscrierea în acest registru. Alte măsuri vor putea permite ameliorarea transparenței și vor putea fi explorate. Trebuie să avansez foarte repede. Aș cita amprenta legislativă și Sven a vorbit despre asta. Deocamdată ne gândim la uh, unde demers uh, benevol, apoi o, un formular de declarație intereselor financiare care uh, înregistrează încă o marjă de progresie importantă, codul de conduită și așa mai departe. Uh, ce privește toate celelalte aspecte, subiectul fiind vast, cred că sunt elemente ce pot fi explorate pentru a uh, Uh, elabora și alte reguli de transparență, nu pot intra în detalii, dar tema acestui document se va pune mm, cât de curând și vorbim de accesul la documentele pentru triloguri, o sursă de semne de întrebare, pentru mine cel puțin, explorare sau ameliorare, dacă vreți, ce privește selectarea experților asociați lucrărilor comisiei. Pentru că în viitoarele consultări uh, lărgite am putea asocia un mm, panel de experți ceva mai vast. În concluzie, pe o temă importantă, în acest stadiu al discuțiilor, sigur, e nevoie de instrumente credibile. Raportul cetățenilor cu instituțiile europene e uh, implicat aici și am putea evoca ideea existentă în alte state membre de a crea o înaltă autoritate pentru transparență publică cu independentă, e cazul Franței bună oară, dar ne ciocni poate de restricții bugetare pentru astfel de înaltă autoritate, dar e o idee pe care merită să o reținem. Pentru a-l cita încă pe Sven, uh, Cred că provocarea pe plan european trebuie să o putem uh, înfrunta. Și asta împreună cu statele membre. Aș conchide că, la rândul meu, sunt foarte sensibilă la tema raportului sau a legăturii pe care cetățenii noștri o fac când e vorba de transparență între suspiciunea generalizată vis-a-vis de întreaga clasă politică. E uh, o prejudecată pe care o auzim adesea. Exigența de transparență, de exemplaritate, trebuie să fie obiectul unei schimbări de mentalitate care să impună responsabilitatea morală a aleșilor, dar în efortul nostru să fim însoțiți de structuri care să nu întrețină acest climat de suspiciune generalizată a clasei politice. Iată de ce sunt foarte sensibilă la această temă și cred că discuția noastră trebuie să țină seama de asta. Îmi pare foarte rău că nu pot rămâne alături de dumneavoastră, dar sunt extrem de atentă la această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, ținem seama de comentariile și informațiile oferite în exercițiul nostru și firește vom continua discuția și cu Comisia Europeană. Uh, îți mulțumim pentru prezență. Continuăm acum dezbaterea și voi da cuvântul raportorilor din umbră dacă doresc să intervină, începând cu domnul Plenkovici. Mulțumesc, doamna vicepreședinte, mulțumesc și raportorul nostru, Sven Dinglor, pentru a fi trasat uh, principale ale efortului nostru care demarează în termeni mai concreți după ședința de astăzi. Eu cred că e important de notat că tema cheie ce privește transparența, responsabilitatea și integritatea e încrederea în instituțiile europene până la urmă. Uh, încrederea din partea cetățenilor aceste elemente uh, alături de principiile uh, transparenței potrivit articolelor 1, 11 și 15 ar trebui să fie mereu în atenția noastră, ori de câte ori ne referim la încrederea în instituțiile europene. Și la alegerile europene, aceste lucruri sunt vizibile în unele state membre uh, Uh, prezența la vot e mult mai scăzută, poate tocmai pentru că lipsește încrederea și înțelegerea pentru munca pe care o facem. Poate lipsește și experiența pozitivă atunci când cetățenii încearcă să afle ce face UE. Cred că trebuie deci să avem o abordare coerentă în ce privește transparența în toate instituțiile europene și uh, acest exercițiu care se anunță cu raportul pregătit mm, vin și ca urmare a audierii comune jurii Afcolibe martie și cred că vom ajunge la un text bun. Acum eu cred că există trei aspecte importante ale raportului stabilirea un registru obligatoriu pentru toate instituțiile europene, eu cred că e necesar și toți cetățenii noștri trebuie să aibă dreptul să știe ce interese sunt reprezentate în fiecare fază a procesului legislativ. În al doilea rând, dialogul continuu și cooperarea cu alte instituții europene în ce privește un nou acord interinstituțional. E ceva ce noi trebuie să încurajăm fără un astfel de acord între Parlament, Comisie și Consiliu, nu e realist să ne așteptăm la un registru al transparenței obligatoriu în această fază. Un alt punct crucial pentru mine e faptul că raportul trebuie să promoveze accesul la toate documentele pentru toate instituțiile. Nu e suficient să oferim acces la cerere uh, maximă trebuie să fie obiectivul nostru în uh, săptămânile care vin eu. În numele grupului sunt uh, disponibil pentru dialog și pentru um, ceilalți raportori, așa încât documentul pe care noi îl vom adopta să devină un punct de referință al Parlamentului în ce privește transparența, responsabilitatea și integritatea. Mulțumim, spune președintele. Acum Joe Linen are cuvântul. Mulțumesc. Îi mulțumesc lui Sven Gigol pentru prezentare. Ca raportor mă bucur de această colaborare pe acest raport foarte important. Transparența e fundamentală în orice democrație și în special pentru Uniunea Europeană, care, prin definiție, e destul de departe de cetățenii săi și foarte ușor poate să devină de neînțeles și să piardă încrederea cetățenilor. Mai cred că Uniunea Europeană trebuie să fie exemplară pentru o activitate transparentă și eficace. În realitate, Eh, la nivel european, eh, lucrurile se petrec mai bine decât la nivel național. Und der Zugang zu Dokumenten Însă nu toate parlamentele euro eh, noastre naționale preconizează această transparență, accesul la documente. Nu peste tot există această cultură politică, dar totul uh, se poate îmbunătăți, bineînțeles. Uh, registrul lobbyurilor. Mi-aduc aminte că am făcut parte din grupul care a promovat uh, această inițiativă și am văzut cât de greu a fost încet, încet să avem acest registru. Încetul cu încetul, așadar, și dorind ca el să devină ceva obligatoriu. Noi ne dorim și ne-am dorit întotdeauna ca să avem un registru cu toate instituțiile și să facă parte din el inclusiv uh, tot ce ține de Consiliu. Anumite aspecte uh, juridice n-au fost încă abordate. Există lacune, însă Comisia a făcut uh, un pas înainte, uh, propunând lista Uh, cabinetelor uh, comisarilor și a directorilor uh, generali. Cred că trebuie în continuare să fie făcuți pași înainte. Asta merită să fie făcut în cursul mandatului nostru și trebuie să fim foarte atenți noi înșine, toți cei 751 de eurodeputați, să fim în regulă și toți uh, raportorii, raportorii din umbră trebuie să fie foarte transparenți în ceea ce privește persoanele pe care le-au întâlnit de la diversele lobby-uri. Deci, Parlamentul European trebuie să fie mai transparent. Domnul Gigold uh, spunea că avem un cod de conduită la nivelul Parlamentului European, care nu este neapărat transparent și ușor uh, Uh, pus în dificultate de puținele mijloace pe care le avem la dispoziție și asta ar putea fi îmbunătățit. Și în dimineața aceasta am avut o audiere în care am aflat cu surprindere că la nivelul grupului euro nu există niciun fel de reguli de transparență. Și grupul euro a devenit un, o entitate foarte puternică și trebuie să ne asigurăm tocmai de aceea că deciziile luate de acest grup sunt într-adevăr transparente. Important e ca Parlamentul European să, dă un, să dea un mesaj cât se poate de clar și să atragă um, încrederea cetățenilor europeni în, în instituția noastră și în toate instituțiile europene. Mulțumim. Presidente, Bine, eh, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu, cu raportorul și cu toți cei care au vorbit înainte. Cred că cu toții suntem conștienți de faptul că una dintre marile provocări cu care se confruntă instituțiile noastre europene și pe care trebuie să le rezolve se referă la bunele practici și la transparență și la urmărirea atentă a proceselor pe care le uh, inițiem mm, discuțiile pe care le-am avut, uh, discuțiile pe care le purtăm, când vine vorba de demersurile pe care le facem, inclusiv administrative. E, mm, e o chestiune de încredere și este și o chestiune de probitate. Nu trebuie să lăsăm locul uh, practicilor păguboase. Trebuie ca cetățenii să aibă acces la ce facem noi și atunci când ne punem întrebarea de ce cetățenii sunt departe de Europa, de ce n-au încredere în Europa. Mm, nu e vorba de transparență, este și din pricina faptului că în, pe plan național nu prea se abordează chestiunile europene și eu zic că tocmai și acest lucru trebuie să apară în raport. Transparență maximă, da, foarte bine când vine vorba de avizele pe care le producem, când vine vorba de legislația pe care uh, o abordăm, dar dacă nu se uh, transmite asta și pe plan național, încrederea nu va spori. Deci, iată, sunt chestiuni pe care va trebui să le abordăm separat. S-a observat în această discuție că există oarește lipsă de transparență când vine vorba de anumite aranjamente practice Uh, cum ar fi cele care stau la baza întâlnirilor Eurogrup. Unii își doresc uh, exemplaritatea, își doresc o transparență perfectă, răspundere perfectă, integritate și așa mai departe. Foarte bine. Pentru noi este important să arătăm că dorim uh, să continuăm, să ne îmbunătățim și să aduce contribuția noastră pozitivă la activitatea Parlamentului. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această atitudine constructivă. Acum ultimul vorbitor, doamna Șofl. Domnul Șofl, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult. Uh, mm, câteva idei uh, care mi-au venit în minte ascultând aici diversele intervenții, unele mai legaliste, altele mai ambițioase, sunt frapat de mai multe lucruri. În primul rând, observ că există o transparență, o opoziție binară între transparență și încredere. Cu cât cere mai multă transparență, cu atâta înseamnă că avem mai puțină încredere și cred că, până la urmă, unii o să spună că dacă suntem prea transparenți, ar putea ca lucrurile cele mai uh, scandaloase să fie totuși uh, ascunse. Cererea de transparență este una care nu poate fi potolită total. Întotdeauna vor exista unii care vor spune că nu este suficient de transparent. Um, există o anumită mentalitate a conspirației sau a care uh, apreciază teoriile conspirației și care nu va fi niciodată mulțumită cu ce a obținut, va căuta mai departe. Acum 20-30 de ani exista o anumită abordare, mult mai puțin transparență decât astăzi. Ehm, dar uh, astăzi unii se ocupă cu asta, uh, unii au, uh, și-au găsit o misiune în a cere transparență. Cât privește în general percepțiile negative ale unora și altora, acesta este ceva real și cred că e foarte greu să schimbi o imagine proastă. În ceea ce privește acești oameni care dau alerta, Uh, whistleblowers, cred că e important să delimităm aceste lucruri în perspectiva democrației, în perspectiva transparenței, însă să nu uităm că unii sunt cumva motivați de oarește maliție și de rea credință. Și nu știm întotdeauna care sunt motivațiile persoanei care dă alerta. Vă spuneam, imperativul transparenței la un moment dat se bate cap în cap cu nevoia de viață privată și e foarte greu să găsești o limită mm, și să delimitezi așa cum trebuie aceste două lucruri. Mulțumesc foarte mult pentru a trage concluziile. Îi dau uh, cuvântul domnului Gigol. Mulțumesc foarte mult uh, pentru contribuțiile constructive, pozitive, în general, pe care le-am auzit aici. Iată, cred că avem șansa de a începe o cooperare pozitivă pe acest subiect și când vom intra mai în detaliu, probabil că discuția va fi mai furtunoasă, însă sperăm tot așa de transparentă. Însă, aș dori să fac câteva comentarii. În primul rând, în democrație se obișnuiește să se dialogueze cu grupurile de interese și cu lobby-urile, nu e nimic neobișnuit în asta, așadar, însă această dezbatere care a intrat așa de mult în uh, opinia atenției publice a fost determinată nu numai de lipsa de transparență, ci mai ales de faptul că există suspiciunea că anumite interese Um, sunt capabile să bage foarte mulți bani în influențarea uh, politicilor publice, pe când alte grupuri sunt mult mai slabe. Și integritatea instituțiilor uh, poate fi dovedită prin faptul că acordă acces egal acestor grupuri și că nu este influențată de sumele de bani pe care anumite grupări le pot pune în joc. Și asta este fundamentală și ideea o persoană un vot și nu un euro un vot. În ultimii cinci ani am lucrat mult pe legislația privind serviciile financiare și pot să vă spun că utilizatorii de servicii financiare sunt mult mai puțin reprezentat decât cei care furnizează serviciile financiare, deși numărul consumatorilor de servicii financiare este mult mai mare decât numărul celor care activează în sectorul serviciilor financiare și atunci trebuie să ne gândim cum putem să consolidăm contribuția acelor grupări și grupuri care nu au atâtea resurse um, în avantajul lor și ca reacție la ce a spus domnul Șoflin. Uh, dânsul a făcut câteva observații interesante. În primul rând, Aș spune că nu trebuie să fim pesimiști în general, aș zice, pentru că nu putem să facem progrese astfel. Cred că instituțiile internaționale, dar și naționale astăzi nu se bucură de același nivel de încredere uh, ca și în trecut, pentru că munca noastră astăzi este mai complexă și legitimitatea care decurge de aici este mult mai greu de atins ca atare, însă nu cred că este un motiv suficient pentru a nu consolida legitimitatea de plecare a de pornire a instituțiilor și um, a deciziilor pe care le luăm. Oamenilor este greu să înțeleagă sau pot să înțeleagă mai uh, greu uh, complexitatea unor decizii, dar mult mai greu le este să, mult mai ușor le este să înțeleagă teoriile conspirațiilor, pentru că poți să mergi pe YouTube și să găsești o felul de clipuri unde uh, afli de unde vine criza financiară și așa mai departe. Deci cred că transparența este fundamentală. Ea permite și favorizează dezbaterea democratică și nu mi-e teamă de acuzații de abuz de putere și așa mai departe. Este adevărat că nu toți acești dătători de alertă sunt niște îngeri. Poți să dai alerta și ca să faci rău cuiva, să dăunezi unei persoane informând publicul despre ce face o persoană în domeniul său privat. Dar când vine vorba de încălcarea legii, de corupție și așa mai departe, și de interesul public, e bine, în interesul public este ca să existe aceste alerte, iar cei care dau alerta trebuie să fie încurajați, trebuie să fie chiar protejați și deci să facem diferențele care se impun. Apoi trebuie să fim atenți în raportul acesta, să nu vorbim numai despre transparența lobby-urilor. Când vorbim despre integritatea instituțiilor europene, mai se pun și alte probleme. Aș menționa câteva dintre ele care mi se par interesante. De pildă, acele pasarele care există în cursul carierei pentru persoane care trec din domeniul privat în domeniul public fără a fi recrutați ca atare. Ce se mai întâmplă apoi cu conflictele de interese? Sunt ele oare suficient de bine luate în calcul în toate instituțiile? Am avut înainte discuția privitoare la legea electorală europeană, ce se întâmplă cu finanțarea campaniilor electorale, uh, cu banii folosiți pentru munca parlamentară, cât de strict uh, este delimitarea de tot ce înseamnă, în tot ce înseamnă finanțarea partidelor și a campaniilor. Deci există multe chestiuni uh, complicate de rezolvat și aștept cu mare nerăbdare să discutăm cu colegii, cu raportorii din umbră și general cu cetățenii, cu opinia publică. Invit oamenii, invit uh, firmele, funcționarii europeni să vină să ne împărtășească ideile lor, ideile lor de îmbunătățire a transparenței, a legitimității și așa mai departe și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pe acest dosar. Okay, thank you very much. This... Mulțumesc. Cu, ai, cu asta am încheiat dezbaterea noastră. Nu avem un calendar precis. Vreau doar să vă reamintesc că plan, planificăm uh, un schimb de opinii cu domnul uh, Timmermans uh, și președinția letonă la următoarea ședință de pe 7 iunie. De asemenea, vom avea și un workshop uh, în septembrie, pe 17, și vom discuta de asemenea și proiectul de raport, probabil uh, la sfârșitul octombrie sau cam pe în jur de 20 noiembrie și uh, votul AFCO probabil la începutul anului 2016. În orice caz, calendarul nu este bătut în cuie. Domnule raportor, da, în ce privește calendarul, avem un calendar uh, preliminar, însă totul depinde de studiile acelea. Cred că ar fi păgubos pentru reputația noastră, pentru integritatea noastră să nu așteptăm rezultatele acelor studii pentru a le introduce în raport, ar fi stupid. Deci, uh, avem nevoie de această confirmare clară, legătură cu momentul în care vom avea studiile și apoi vom vedea calendarul final. Mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri. Acum uh, continuăm cu punctul 11 de pe ordinea de zi. Punctul 8, spune cineva din sală. Domnul Corbett, n-am făcut punctul 8. Dar am spus la început că schimbăm ordinea de discuție în funcție de ordinea de sosire a editațiilor noștri, așa că acum discutăm punctul 11, bugetul 2016, mandatul pentru trilog. Îl avem între noi pe domnul José Manuel Fernandes, domnul raportor și deci trec direct în limba portugheză pentru a vă saluta Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Discutăm bugetul pe 2016. Vom vedea mai în detaliu cum se pregătește bugetul pe 2016, care este procedura urmată. Va trebui să vedem apoi și prioritățile Comisiei AFCO. În acest sens, ca și președinte, îmi revine obligația de a semnalat două lucruri importante pentru noi, cei de la ASCO. În primul rând, să subliniem importanța unui, uh, unei finanțări suficiente pentru inițiativa cetățenească europeană. În uh, uh, cadrul comunicării muncii de comunicare a Uniunii Europene, care trebuie să fie eficiente, așadar. Apoi, apoi este foarte important, dacă dorim să consolidăm uh, condițiile de participare ale cetățenilor la procesul de luare a hotărârilor, a deciziilor în Europa, și în care ar fi nevoile bugetare, dacă asta devine o prioritate. Care ar fi acele proiecte, programe care ne pun direct în contact cu cetățenii și care le permit acestora să se implice la fel de direct în decizie prin acea e-democrație. Așadar, dorim ca aceste lucruri noi și de la AFCO am dorit ca ele să se reflecte cumva în uh, proiectul de buget 2016. Acestea fiind spuse, îl salut aici pe domnul uh, José Manuel Fernandez și vreau să îi dau cuvântul pe scurt să ne prezinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prioritățile pe care le-ați uh, menționat apar deja într-un aviz care abordează subiectul Europa pentru cetățeni și s-a preconizat uh, o creștere cu 1,3 milioane pe bugetul 2015. În contextul uh, cadrului financiar multianual, avem, deci, această creștere care este preconizată cu peste un milion. Uh, oricum, bugetul va fi stabilit uh, peste câteva zile, la sfârșitul mai. Atunci vom ști exact ce intenție are Comisia, care va fi suma pe care ne-o propune. De asemenea, ați menționat e-democrația și participarea cetățenilor. Uh, lucruri care vă interesează foarte mult, dar știți bine că prioritățile au fost deja adoptate în plenară. Și în ce privește liniile bugetare, voi trece la limba franceză. Bugetul UE este un buget care în mare reprezintă cam 1% din produsul național brut, un buget important pentru investiții, iar 94% din bugetul UE e pentru investiții, vreau să spun, și numai 6% pentru funcționarea administrației. Uh, la plenara din 11 martie am adoptat uh, liniile orientative. Avem trei uh, Uh, trei uh, priorități, ocupare, uh, industrie sau economie și strict întreprinzător, avem, bineînțeles, Europa 2020, Erasmus, inițiativa pentru tine, tot atâtea inițiative emblematice, dar să nu uităm aici nici politica de coeziune, foarte importantă, să nu uităm nici agricultura și legătura ei cu ocuparea și, încă o dată, vă spuneam, spiritul întreprinzător, entrepreneurship. Toate aceste trei lucruri sunt foarte importante. Cu toate sprijină, de fapt, ocuparea. Avem solidaritatea internă prin politica agricolă, prin politica pescuitului, etc. Apoi avem rubrica 4, solidaritatea externă. Ajutor umanitar, ajutor pentru dezvoltare, etc. Deci cu ocuparea, cu solidaritatea internă și externă, avem trei obiective la care se adaugă celălalt securității. Am început să vorbesc despre priorități, însă avem un principiu și anume că Europa, pornind de la ideea că Europa își va respecta angajamentele și avem o problemă mare, o rușine pentru instituții. Mă refer la problema plăților uh, neonorate. Nu zic că o să se rezolve asta în 2015. Sperăm însă că această situație se va stabiliza în 2015-2016 pentru ca să nu fie împiedicată desfășurarea programelor operaționale și să nu ne trezim în situația în care nu ne onorăm datoriile. Plățile sunt o consecință logica angajamentelor și nici n-ar trebui să mai abordăm această chestiune a plăților. Pentru că această consecință logică nici nu mai trebuie să fac obiectul vreunei dezbateri. Să se accepte un compromis, să se autorizeze o cheltuială. Bun, foarte bine, dar să se și onoreze aceste promisiuni această chestiune cu facturile neplătite apare în multe programe, dar mai cu seamă ea este uh, pregnantă în cadrul politicii de coeziune. Ea trebuie neapărat să fie rezolvată pentru ca în cadrul uh, plurianual pe care ni l-am propus să poată să fie respectat. În ceea ce privește calendarul, vă spuneam, pe 27 mai Comisia va prezenta efectiv proiectul de buget și este important să spunem că se pot prezenta și proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, iar uh, data limită pentru acestea este 4 iunie. Important, deci vă spuneam că putem să accesă, se pot uh, uh accepta aceste proiecte pilot. Pe 7 iunie avizul pentru mandatul de trilog, 3 septembrie um, Comisia Buget, uh, la mijlocul uh, lui septembrie proiectul de raport pentru rezoluția din octombrie, apoi în octombrie la început uh, votul pe rezoluție, iar în octombrie vot în plenară. În sfârșit, în, începând din noiembrie, concilierea. Am vrut neapărat să vă dau aceste date, aceste informații, dar să și primesc sfaturi din partea dumneavoastră, să uh, Uh, înțeleg care sunt uh, îngrijorările, am înțeles uh, că ce mi-ați spus și anume că vă doriți niște garanții pentru Europa cetățenească, inițiativa cetățenească și apoi tot ce înseamnă e-democrația și democrația favorizată prin intermediul noilor tehnologii și, bineînțeles, mă aștept să avem un buget care se ridică la înălțimea așteptărilor și ambițiilor cetățenilor europeni pentru asta e nevoie de credibilitate, pentru asta trebuie să ne respectăm angajamentele luate, să ne respectăm promisiunile și un buget care să transmită un mesaj de creștere economică, de ocupare a forței de muncă și sper să mă susțineți. Thank you very much for all your informations. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Acum dau cuvântul membrilor noștri să văd că nimeni nu cere cuvântul. Deci nu cred că vom putea avea vreo dezbatere în acest sens. Vreau să vă informez că ne-am hotărât să participăm la acest proces printr-o scrisoare pe care președintele a scris-o pe baza unui schimb de opinii de aici, de la noi, de la comisie, Așa ne dorim noi să participăm constructiv la acest proces. Și dacă nimeni nu dorește să intervină, vreau să mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici, foarte utilă, și continuăm ședința. Now time has finally came to uh, come back. Iată, ne întoarcem în sfârșit la punctul 8 de pe ordinea de zi, proceduri și practici legate de audierile comisarilor, concluziile care se impun în urma experienței din 2014. Raportul nostru este Richard Corbett. Am avut deja o serie de discuții pe acest subiect Așadar, îți dau cuvântul ca să continuăm acest dialog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și în primul rând vreau să mă scuzați. N-am știut că s-a modificat ordinea punctelor pe ordinea de zi și ar trebui să plec la șase, ba chiar înainte de șase, în teorie. În sfârșit, îmi pare rău, nu știam de aceste modificări. Până acum s-a desprins uh, un destul de mare consens în legătură cu acest raport. Am avut multe discuții și suntem în faza de depunere a amendamentelor. Am primit uh, aceste amendamente și le-am parcurs și mi-au confirmat impresia că, în general, suntem pe o cale convergentă și pot să vă spun că de pe acum care sunt amendamentele pe care le pot accepta și vă spun cele care mi se par bune așadar. 1, 2, 3 și cred că de la 4, 5 și 6 putem să facem uh, un amendament de compromis, ele se referă la același aliniat 8, 9, nu, mă scuzați, 8, 9, 10 și 11 sunt uh, în regulă, le pot accepta. 12 trebuie să fie reformulat, după părerea mea, pentru că cel puțin în versiunea limba engleză nu e suficient de clar. Putem să găsim o soluție. 13. 14. Însă cred că el ar trebui să apară mai la începutul textului, ca și considerent și nu ca parte a textului și 15 îl pot accepta. Prima parte de la 16 care se referă la candidați, dar nu partea a doua care se referă la o serie de aspecte care vizează partea a doua a raportului și acolo ar trebui să apară. 17 este ok, 18 cu o mică modificare de redactare 21 și aici mi-aș permite să fac o mică modificare de formulare. 24, 25, 28, 29, deși aș zice să avem uh, un aliniat separat aici. 33, 35, ca și o adăugire și nu ca și o modificare a textului. 36, 40, 47 și 48, deși aici l-aș adăuga la sfârșitul emiatului punctului 8. În fine, vedeți practic că acceptă aproape toate amendamentele depuse și există câteva uh, elemente cu care nu sunt de acord. Ehm, cred că am avut un amendament care viza un număr mai mic de întrebări, dar cu posibilitatea de uh, replică, ca un fel de ping-pong, întrebare și răspuns, pentru a avea un, un schimb de vederi sau un dialog mai percutant. Unele, unele amendamente resping această teză. De asemenea, sunt împotriva amendamentelor care doresc să schimbe acea ierarhie pe care eu am sugerat-o pentru întâlnirile de evaluare. Mă refer la acele întâlniri ale coordonatorilor. V-am spus în trecut, probabil, de ce cred că nu ar trebui să avem neapărat uh, un vot uh, asupra candidaturii fiecărui comisar în fiecare comisie. Unele amendamente spun că dacă un singur grup solicită asta, trebuie să se voteze peste tot. Eu cred că se merge prea departe. Pentru că vom avea întotdeauna voturi peste tot uh, atunci când un grup va decide în principiu că nu-i place un comisar. Uh, și de ce văd eu lucrurile așa? să vă explic. Să nu uităm că, juridic vorbind, nu avem preconizate voturi la fiecare comisie. Parlamentul, în ansamblul său, votează uh, pe marginea candidatorilor, candidaturilor. Deci votul într-o comisie nu are o valoare juridică, are doar o pondere politică eventual. Pentru noi, pentru a avea o pondere și o influență politică, într-adevăr, aici la Parlament, uh, n-ar trebui să fie, facem ca votul să devină o rutină, trebuie să ne rezervăm dreptul de a vota atunci când într-adevăr apar probleme și să spunem că votăm atunci când sunt probleme, când sunt dificultăți. Și dacă votul este chiar negativ împotriva comisarului respectiv, atunci îl are și mai mare valoare decât uh, atunci când votăm tot timpul la limită și așa mai departe. Deci trebuie ca voturile parlamentelor să capete o, o putere politică maximă, deși, vă spuneam în comisii, ele nu reprezintă aceste voturi vreo valoare juridică. Iată cam care ar fi observațiile pe care le facă pe marginea acelor amendamente care mi se par mai problematice. Unele amendamente propun să nu avem o audiere per candidat, ar putea fi interpretate așadar uh, că mm, anumiți candidați ar putea să se ducă și să facă audieri pe la diverse comisii, mai multe audiere așadar. Eu nu cred că trebuie să facem asta, cred că trebuie să ne punem de acord asupra ceea ce am făcut uh, în ultimii ani, și anume o audiere per candidat, eventual mai multe comisii uh, reunite pentru audiere. Aceasta este reacția mea la amendamentele depuse și vreau să mulțumesc colegilor pentru modul constructiv în care au abordat acest proces. Vă mulțumesc. Now. Mulțumesc. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Preda. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc domnului Corbett pentru eforturile depuse, pentru prezentare. Sper din tot sufletul să prindă avionul. Și acum revin la amendamente. Dacă am înțeles bine, veți susține doar două dintre amendamentele depuse de către 5, de către PPE, îmi cer scuze. Într-unul dintre ele vorbeam despre lecțiile care trebuie să fie trase din uh, audierea lui Timmermans și uh, unul se referea la uh, tocmai uh, poziția pe care trebuie să avem în contextul acestor uh, întrebări și răspunsuri uh, rapide, acea, acea audiere ping-pong. Uh, mă bucur tare mult că sus, susțineți aceste amendamente, dar în cazul celorlaltor amendamente pe care le respingeți, sunt oarecum interpelat. La 43, noi spuneam, noi încercam pur și simplu să precizăm lucrurile, să clarificăm lucrurile. Vroiam ca în decurs de 4, 24 de ore conferința președinților să ia o decizie și vroiam prin amendamentul nostru să marcăm clar începutul uh, acestei, uh, acestor 24 de ore. Mai apoi, amendamentul 26. Ei bine, care este sensul acestui amendament? Nu-mi doresc 15 uh, audieri pentru fiecare comisar în cazul în care portofoliul este unul complex în, prin amendamentul meu doream să organizăm mai bine lucrările une, uh, în, sau audierile, să permitem, prin urmare, mai multor uh, comisii să participe la o audiere. Uh, spunem aici că în cazul în care o audiere sau un portofoliu ține de, de responsabilitățile mai multor comisii europene, ale Parlamentului European, ei bine, toate comisiile Parlamentului European ar trebui să aibă, într-o manieră echitabilă, posibilitatea de a adresa întrebări comisarului desemnat. Deci nu vreau să multiplicăm numărul de audieri, ci pur și simplu vrem să le permitem tuturor comisiilor implicate să participe într-adevăr la audiere. Atât. Vreau să precizez amendamentul acesta și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a coopera cu noi. Domnul Duran. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Corbett uh, nu mai are timp la dispoziție și tocmai de aceea voi fi succint. Domnul Corbett spunea că, în esență, este de acord cu majoritatea uh, amendamentelor depuse de noi. Tocmai de aceea vreau să, să vă mulțumesc pentru efortul depus. Văd că ați fost uh, de bună credință. Vreau să vă mulțumesc pentru asta. Ați ținut cont de problematica parității, foarte importantă. De asemenea, armonizarea codului de conduită a comisarilor cu obligațiile și declarațiile lor, ei bine, această arborizare merge în direcția cea bună și uh, vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru a sublinia aceste subiecte și pentru uh, consensul pe care ați reușit să-l obțineți. Iată, eu vă eliberez. Îi dăm cuvântul lui Richard atunci pentru comentariile finale. Ei, dacă doar atâta, vă mulțumesc tare mult, stimați colegi. Bine, voi analiza din nou amendamentul cu privire la Timmermans. Acum am auzit uh, ce anume încercați să faceți prin amendamentul 26, atunci uh, uh, și pe baza acestor informații noi îl voi reevalua. Acum, în, cele, în ceea ce privește cele 24 de ore se spunea că ar trebui să fie 24 de ore după audiere, dar asta este problematic, pentru că uneori evaluarea uh, se încheie cu mult după scurgerea celor 24 de ore de la audiere. Deci eu vreau uh, ca, practic, cele 24 de ore să se, înceapă a se scurge de la finele evaluării. Uh, propunerea dumneavoastră, în același timp, uh, ar implica uh, un caracter secret al uh, evaluărilor până la încheierea procesului. Dar nu cred că asta e realist. Prin urmare, soluția intermediară pe care o propun eu este cel mai bun compromis, dar mai putem discuta pe marginea acestui subiect. Mulțumesc! Acestea fiind spuse, încheiem dezbaterea pe marginea acestui subiect. Îți mulțumim foarte mult, Richard, pentru eforturile depuse. Acum îi dau uh, cuvântul domnului Rangel pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Atunci revenim la punctul 10 de pe ordinea de zi și voi da cuvântul uh, raportorului care ne va uh, arăta ce anume s-a mai întâmplat în ultima vreme în ceea ce privește acest subiect foarte sensibil. Ramon, ai cuvântul. Mulțumesc. Dați-mi voie să vă dau uh, noi informații. E vorba aici despre o, despre o inițiativă parlamentară, singura inițiativă uh, care îi oferă posibilitatea Parlamentului European de a demara și o inițiativă legislativă. Dați-mi voie să vă informez asupra celor pe care le-am discutat cu președinția Consiliului. În luna ianuarie, haideți să ne amintim ce s-a întâmplat la AFCO, a fost promulgat un document uh, pe care l-am formulat eu. În documentul respectiv spuneam că trebuie să uh, reluăm discuțiile cu Consiliul și Comisia, dar mai întâi de toate vreau să schimb microfonul pentru că cred că e o problemă aici. Președinta comisiei noastre, doamna Hübner, a trimis o scrisoare domnului Timmermans și președinției letone, o scrisoare în care punea o serie de întrebări. Ca urmare a acestei scrisori, președinția ne-a invitat la o ședință. Pe data de 22 aprilie m-am întâlnit cu președinția Consiliului și cu uh, reprezentanți ai Consiliului European, respectiv uh, reprezentanți ai Comisiei Europene. Și, iată, informațiile acumulate în cursul acestei ședințe aș vrea să vi le transmit eu astăzi, pentru că tema este foarte, foarte importantă. E important ca Parlamentul European uh, să creeze regulile necesare pentru uh, crearea de uh, comisii de anchetă, pentru că, până la urmă, dreptul de anchetă al Parlamentului European este un drept al Parlamentului European pe care Parlamentul European ar trebui să le exercite. Deci ne-am întâlnit cu președinția Consiliului și uh, Ședința a fost una tare dificilă, asta pentru a mă exprima eufemistic. Dar cu toate astea, bineînțeles, vreau să mulțumesc președinției letone care a, a făcut uh, ca ședința până la urmă să fie una călduroasă. Ne-a și invitat președinția la o întâlnire suplimentară menită a, a ajuta la demararea, la continuarea discuțiilor. Președinția ne-a informat că nu are niciun fel de mandat uh, pentru a negocia cu Parlamentul. Asta înseamnă că la nivelul Consiliului nu există un consens cu privire la negocierea, uh, demararea de negocieri pe acest subiect. Secretarul general Parese a primit o scrisoare de la secretarii generali ai comisiei respectiv Consiliului și asta doar cu câteva zile înainte ca Parlamentul European să promulge regulamentul în 2014, respectiv raportul Martin. Deci cu doar câteva zile înainte de promulgarea raportului, secretarii generale al celor două instituții, Comisie și Consiliu, au trimis un, o scrisoare directorului general, secretarului general al Parlamentului European, în care spuneau că există o serie de temeri uh, instituționale și juridice legate de textul pe care Parlamentul se pregătea să-l promulge. Uh, dar Parlamentul European a promulgat totuși raportul pentru că dorea să să, să, să ia inițiativa până la urmă. Și până la urmă tot uh, nou, noul Parlament European era însărcinat cu continuarea discuțiilor. Dar ni s-a spus din nou și din nou că nu se poate așa ceva, că uh, Uh, Parlamentul uh, European uh, trebuie să fie să vină cu propuneri raționale, propuneri raționale care să poată aduce cu sine și consensul sau sprijinul Consiliului și Comisiei. Pentru că acest consens este necesar conform tratatului de la Lisabona. Din păcate, noi ne-am tot chinuit, dar reprezentanții Comisiei și Consiliului, în ciuda tuturor uh, eforturilor noastre ne-au spus că nu pot fi de acord cu textul nostru. Instituțiile ne-au cerut care sunt modificările pe care Parlamentul le are în vedere pentru a putea se putea trece la negocieri, pentru a se putea trece la alocarea unui uh, mandat de negociere. Ei bine, în ianuarie, la comisia noastră, am spus cât se poate de clar că vrem să negociem, că suntem dispuși să încheiem niște discuții uh, sensibile, dar eu nu aveam niciun fel de mandat Uh, de a negocia. Nu am primit mandat nici din partea Comisiei și nici din plenul Parlamentului pentru a modifica textul care fusese promulgat în legislatura precedentă. Prin urmare, am încercat uh, să analizăm uh, toate problemele existente. 20 de articole aveau, avea regulamentul și 8 erau dificile. Obiectivul comisiilor de anchete, domeniul de aplicare era de asemenea problematic, uh, care sunt uh, domeniile în care poate să se constituie o astfel de comisie de anchetă, ce se întâmplă în cazul în care există deja o anchetă pe rol în statul național, uh, cine anume decide caracterul confidențial sau nu al documentelor care trebuie să fie folosite în cursul anchetei de către comisia de anchetă, după aceea, ce se mai întâmplă cu rezultatele anchetelor, dacă e vorba despre rezultate politice, e, au ele sau nu un efect juridic, care sunt uh, limitele anchetelor la fața locului, deci în ce măsură putem să călătorim în diferitele state membre în cazul în care uh, Um, ancheta vizează unul sau mai multe state membre, de asemenea care sunt documentele care trebuie să fie prezentate, care nu trebuie să fie prezentate, care sunt drepturile individuale ale martorilor invitați, citați de către această comisie, care sunt sancțiunile care pot să fie uh, impuse și cine anume impune aceste sancțiuni în cazul în care comisia de anchetă uh, invită sau citează uh, persoane fizice sau juridice, dar acestea refuză să se prezinte. Deci, iată, 8 articole din cele 20 din raport sunt problematice. Asta e situația. Ce am făcut eu? Am făcut o propunere pe care Uh, o, o propunere pe care am împărtășit-o reprezentanților Consiliului Comisiei și președinției. Am spus, uh, de fapt, că n-ar fi rău să avem o întâlnire a experților în care să se identifice problemele existente în realitate. Dincolo de cele înscrise pe hârtie, pentru că această analiză este necesară, dat fiind faptul că Parlamentul European își dorește să continue lupta pe, pe, acest, pe acest câmp. Și am, uh, m-am bazat, practic, uh, într-o propunerea mea pe faptul că și în trecut au existat astfel de întâlniri între experți. Uh, în ex- experții aceștia au decis că există posibilitatea de a se ajunge la un consens, dar până la urmă aceste consensuri nu s-au reflectat în, în text în textul problematic. Deci, eu propuneam ca experții juridici de la cele trei instituții să se pună la aceeași masă, să decidă care anume sunt problemele uh, adevărate. Există în continuare, există deja soluții de formulare care ar elimina uh, Uh, problemele, dar mai există și aspecte într-adevăr problematice pentru care însă trebuie să se găsească o soluție, o soluție politică care este până la urmă necesară pentru obținerea voinței politice uh, care ar sta la baza uh, regândirii, modificării acestui regulament. Deci, eu cred că până la urmă asta trebuie să se întâmple, experții juridici trebuie să se pună la aceeași masă și să clarifice problemele existente. Asta a fost propunerea mea. Dar celelalte două instituții au ezitat. Uh, președinția a spus că nu are mandat de, din partea Consiliului pentru a începe un dialog. Eu am spus că se poate declar că nu e un dialog oficial, ci pur și simplu un dialog în care ar trebui să ne angajăm pentru a găsi, pentru a vedea care este marja de discuție. În cazul în care se pot găsi soluții foarte bine, în cazul în care nu se găsesc soluții, Parlamentul va putea să ia o decizie uh, Uh, finală și uh, va putea să fie să opună, fie, fie să se plângă, fie să continue negocierile uh, pe marginea acestui regulament. Până la urmă, s-a, s-au schimbat, s-a schimbat atmos, oferă. Comisia a acceptat uh, această discuție neoficială, încă nu avem o dată pentru ea, dar în orice caz la această ședință vor fi invitați experții de la Serviciul Juridic al Parlamentului, Comisiei și Consiliului și cred că am mai avea nevoie și de, câte, de câte un consultant pentru fiecare grup uh, politic în parte pentru ca transparența să fie garantată. Poate să fie vorba despre un colaborator, un asistent, uh, Uh, stabilit, nominalizat de către grupul de de, uh, de grupul politic. Dar, bineînțeles, va trebui să mai stabilim și uh, cadrul tehnic în care va putea avea loc această ședință a experților. Dar mai întâi, de, asta cu siguranță vom clarifica aici la AFCO. În orice caz, e un pas înainte și această întâlnire sau acceptarea acestei întâlniri. Uh, Um, pentru că n-a fost ușor. Mulțumim președinției letone pentru că ne-a sprijinit până la urmă și, iată, cu toții trebuie să ne angajăm pe această cale. Sper din tot sufletul ca până în mai să primim o undă verde și mai apoi uh, să deschidem, să depunem eforturile uh, necesare. Domnul Rangel, înainte ca cei care doresc să intervină să poată într-adevăr interveni, dați-mi voie să vă spun că avem o ședință a deputaților uh, portughezi. Prin urmare, voi uh, ceda președinția pentru că trebuie să, să mă duc și eu la această această ședință. Deci, iată, predau uh, președinția. Mulțumesc! Okay, ça c'est So, uh, EPP mm, is not there. No, No? PP nu este prezent, ECR nu e reprezentat, nici altă. Domnule Scholz, doriți să interveniți? Vă rog. Mulțumesc pentru informațiile detaliate. Cred că dosarul este unul, într-adevăr, complex. Raportorul a prezentat într-o manieră foarte detaliată punctele spinoase. Care e întrebarea care îmi vine în minte? Aceasta este următoarea. <laughs> Vom ajunge la un consens? Și uh, cum ar arăta consensul acesta până la urmă? Cu toate informațiile pe care le-am primit, dați-mi voie să vă spun că nu știu care sunt uh, oportunitățile sau posibilitățile care stau la dispoziție în realitate unor asemenea uh, la dispoziția unor asemenea comisii de anchetă. Deci, uh, iată, cred că e un lucru pe care trebuie să-l clarificăm. Care este până la urmă obiectivul nostru? Uh, eu aș fi de acord cu obiectivul statutat de către raportor, dar nu știu care e părerea celorlalți, celorlaltor colegi. Uh, eu aș sprijini așadar poziția raportorului, dar uh, mi-ar plăcea să avem o poziție coagulată. Domnule Anderson. Well, uh, I would like to thank the rapporteur for the report. Doresc să mulțumesc domnule raportor pentru raportul său. Raportul de progres, da, asupra ceea ce s-a făcut între timp. Noi suntem pentru flexibilitate Uh, intenția de a obține rezultate, dar nici foarte multă flexibilitate. Și așteptăm cu interes evoluția acestui dosar. Olfi. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să știu dacă sunt prevăzute și niște ședințe tehnice împreună cu delegația mea, noi am fi pentru o astfel de acțiune, astfel, tip, astfel de dosar și am fi dorit să știm care sunt etapele care urmează și asta în termeni practici. Mr. Schöpflin, do, do you want to... Domnule Schöpflin, doriți să luați cuvântul? Pentru că am avut o propunere aceea de a avea o ședință tehnică, nu de ordin politic, ci Comisia Consiliul și Comisia noastră parlamentară împreună, așa încât să încercăm să definim un parcurs după care să putem lua o decizie politică. Sunteți de acord cu această procedură? E oarecum nouă. Avem nevoie de acordul grupului dumneavoastră, vă puteți exprima? Am ascultat cu mare interes ce s-a spus și sunt de acord să mergem înainte cu această procedură. Ca și în grupul SND. Sunt și eu de acord, deci am obținut uh, o majoritate vastă pentru a merge înainte cu dosarul potrivit acestei proceduri și doresc să-i mulțumesc lui Ramon Aureghi, dar firește îi dau cuvântul din nou. Mulțumesc foarte mult! Doream să vă mulțumesc întâi de toate pentru încrederea acordată. și aș dori să răspund câteva întrebări care mi-au fost adresate. Nu, nu a existat o ședință tehnică din mandatul anterior. Nu a existat reuniuni tehnice de, din legislatura anterioară. Ceea ce noi planificăm acum ar fi o prima astfel de ședință tehnică și cu acest prilej un consilier din partea fiecărui grup ar trebui să fie prezent, așa încât uh, să înțeleagă dificultățile cu care ne confruntăm. Ar fi bine ca toate grupurile politice să fie prezente așa încât să vede, avem o imagine clară a problemelor. Acestea sunt serioase și trebuie văzut cum am putea să le reglăm sau dacă există posibilități pentru a rezolva aceste probleme. Este esențial, repet, nu a existat încă o întâlnire în mandatul curent, însă, e adevărat, în legislatura anterioară au existat întâlniri tehnice și negocieri. Dar firește nu s-a obținut un acord final, iar problema e că Parlamentul a decis înainte ca regulamentul să devină caduc la finele uh, legislaturii, să-l uh, reformeze. Dar Comisia și Consiliul nu prea sunt de acord cu ce se petrece, ne-au spus în mod uh, clar. Există probleme grave, instituționale și juridice. Ne-au spus-o explicit. E motivul pentru care cred că uh, Comisia noastră în această legislatură trebuie să se gândească la posibilitatea de a adopta un regulament modificat dar pentru asta e nevoie de acordul tuturor. Minter nu va exista niciun fel de regulament. Tratatul spune în mod explicit un acord prealabil cu Consiliul și Comisia se impune pentru ca Parlamentul European să adopte un regulament. Cred că această tentativă exploratorie ar fi eh, prima. Sper că în cursul lunii mai și în prezența tuturor grupurilor această ședință să aibă loc. Dar va fi o ședință tehnică pentru că ei nu doresc să se lanseze într-o dezbatere politică. Iată de unde denumirea uh, de ședință tehnică, eu prefer să-i spun întâlnire exploratorie. Vom vedea rezultatele pe care le aduce. Flexibilitate, domnule Anderson. Da, Va trebui să dăm dovadă de flexibilitate. Cum spunea și domnul Vilan la da, ultima ședință, trebuie să știm care sunt liniile roșii. Îndrăznesc să spun că Parlamentul nostru trebuie să dețină un regulament în această materie. Nu putem continua să funcționăm cu regulile curente. tratatului de la Lisabona dă Parlamentului puteri legislative, dar nu le putem exercita în lipsa unui regulament. E inacceptabil. Trebuie să găsim mijloacele de a redacta un text acceptabil care să permită Comisiei și Parlamentului să exercite un veritabil rol de anchetă, așa cum trebuie, așa cum se cuvine Parlamentul trebuie să dispună de puterea de anchetă. Știu, domnule Scholz, că sunteți sceptic din natură și poate că aveți mai multe motive decât mine să fiți sceptic vis-a-vis -vis de acest regulament. Uh, și înainte ați făcut parte din Comisia AFCO, ați lucrat cu David Martin și cunoașteți dificultățile pe care le-a întâmpinat acest proces. Cu toate acestea, Cred că există posibilitățile de a regla această problemă, cred că există deschideri, va trebui însă ca toată lumea să tragă în aceeași direcție. Și trebuie să deznodăm uh, acest nod tehnic, ca să spun așa. Și eu cred că e posibil, iar dacă nu va fi posibil, va trebui să mergem pe calea politică vis-a-vis -vis de Consiliu va trebui să putem face un gest de protest. Acum, întrebare, dorim să protestăm o zi sau să uh, obținem un regulament? O demonstrație de revoltă de o zi nu aduce după sine rezultate. Nu, ne trebuie regulamentul. Și e adevărat că vor interveni modificări, dar grupurile împreună vor uh, decide și, și numai pentru a salva onoarea Parlamentului, măcar trebuie să încercăm. Mulțumesc, spune președinte. Secretariatul îmi cere să vă reamintesc că reprezentanții grupurilor secretariatelor grupurilor politice pot fi prezente, dar nu să ia cuvântul în aceste reuniuni tehnice de verificare. Pentru a vedea, e o ședință pentru a vedea dacă e măcar posibil să propunem o modificare acceptabilă, acceptabilă pentru noi, dar și pentru Comisie și Consiliu. După această întrunire tehnică, cred că vom discuta într-o sesiune, ca să zic așa, plenară a Comisiei noastre parlamentare, cu toate grupurile politice prezente și să luăm împreună o decizie asupra felului în care vom proceda. Dacă o luăm pe calea asta sau dacă decidem uh, să urmăm uh, calea politică. Adică să ne batem, ca de obicei, <laughs> cu celelalte instituții da, în acest caz ar trebui poate să-l avem pe președintele nostru aici, eh, care să discute cu președintele Parlamentului European și să ridice problema în conferința președinților, pentru că mm, a devenit o temă politică de proporții. Însă, e bine, cum spuneai, să încercăm măcar să găsim, să uh, încercăm să găsim o soluție tehnică. Mulțumim deci foarte mult, Ramon. Am ajuns la sfârșitul acestei zile lungi, fructoasă, dar lungă și câteva informații despre viitoarea ședință, 26 mai, de la 9 la 1. Avem o audiere asupra viitorului instituțional în Uniunii Europene, situația fundamentale în Europeană un dublu raport Breso Brock Verhofstadt. Iar pe 17 iunie, toată ziua, atât de la 9 la 12.30 cât și de la 15 la 18.30, ședința AFCO obișnuită. Vă doresc numai bine, la revedere!